So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Stimați colegi, domnilor și domnilor, bine ați venit la ședința uh, Comisiei uh, pentru Ocuparea Forței de Muncă. Să începem direct cu punctul 1. Adoptăm ordinea de zi cu două modificări. Uh, punctul 6, Schiz Guarantee și punctul 7, European Qualifications for Lifelong Learning, au fost amânate. Acest lucru însă nu schimbă nimic la ordinea de zi pe care o avem și anume una foarte încărcată, așa că aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să trecem destul de repede prin toate punctele discutate. Toată lumea va vorbi numai două minute, inclusiv raportorii și raportorii din umbră și dacă nu respectați acest timp, nu vom reuși să terminăm ordinea de zi. O excepție o fac experții care au un timp de lucru mai uh, lung și am să-l comunic înainte de fiecare, de luame de, înainte de fiecare luare de cuvânt. Avem aproape toate limbile, cu câteva mici excepții. David nu este prezent, așa că nu mai avem o plângere cu privire la acest lucru, dar uh, consider că ea există oricum. Avem o, avem o, mai multe procese verbale ale ședințelor care se adoptă, nu au existat nici modificări, nici completări. Să începem cu punctul de pe ordinea, numărul 4 de pe ordinea de zi. Aici este vorba despre un titlu uh, foarte dificil și anume uh, apropierea uh, cu privire, apropierea prevederilor juridice cu privire la accesibilitatea la servicii și produse. Este un titlu dificil. Avem o audiere de 45 de minute astăzi. Și în acest sens aș vrea să le urez bun venit experților pe care i-am invitat. Urmează să discutăm acest subiect cu experții și evident că în acest caz avem din nou uh, o traducere în limbajul semnelor și avem și speech to text. Puteți vedea totul pe ecran pentru ca toată lumea să poată să ne urmărească. Bun venit doamnei Ingrid Heindorf de la Future Council și coordonator al Geneva Liaison Office, domnului David Capoții, care vine de la US Access Board, doamnei Sabine Lobnik care vine de la Mobile Manufacturers Forum, și doamnei Ana Lawson de la Universitatea din Leeds, profesor de științe juridice și director al Centrului pentru Studii în materie de dizabilități. Bine ați venit! Iată că începem fără mari uh, uh, introduceri în, cu prezentarea. După cum spuneam, avem foarte multe pe ordinea de zi. Aș vrea să vă rog să respectați cele 5 minute alocate și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați reuși. Doamna Ingrid Heindorf, dumneavoastră sunteți primul expert care ia cuvântul. Vă rog, mulțumesc! În primul rând, aș vrea să mulțumesc organizatorilor pentru că m-au uh, invitat în numele uh, Zero Project și World Future Council și particip la acest eveniment atât de important. Zero Project este un uh, o inițiativă globală pentru sprijinul persoanelor cu dis, um, dizabilități. Noi monitorizăm punerea în aplicare a Convenției um, ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și sprijinim ideea de schimb de informații și pentru găsirea unor soluții. Ne concentrăm asupra uh, ocupării forței de muncă, accesibilității, participării la viața politică uh, și independența în viața de zi cu zi. Tehnologiile și serviciile accesibile sunt o precondiție pentru uh, respectarea drepturilor omului. Accesibilitatea reprezintă o problemă de viață și de moarte. Conform cercetărilor noastre din 2014, în marea majoritate a statelor care au participat la studiu nu exista un um, sistem pentru uh, avertizare timpurie în cazul de urgență și nici sisteme telefonice în acest sens. De exemplu, la cutremurul din Japonia au murit de două sau patru ori mai multe persoane cu dizabilități decât fără dizabilități și um, niște tehnologii și servicii accesibile ar fi putut să salveze aceste vieți. Accesibilitatea reprezintă un element cheie pentru educație și educație continuă. Accesul la informație și educație Uh, prin uh, tehnologia informației este un drept uman inalienabil și pentru persoanele cu dizabilități. Educația se face din ce în ce mai mult online, pe internet, uh, care se accesează printr-un computer, printr-un telefon inteligent sau printr-o tabletă, de exemplu prin diverse cursuri online. În acest sens, tehnologiile accesibile ne permit să ne dezvoltăm personal. Vă rog să nu vorbiți atât de rapid, pentru că nu vom reuși să transformăm în text tot ce spuneți. Vă mulțumesc. Sigur. Îmi cer scuze, m-am grăbit. tehnologiile și serviciile accesibile duc și la o mai bună ocupare a forței de muncă. Accesibilitatea permite populației să-și găsească un loc de muncă. Conform uh, studiilor din 2013, um, lipsa accesibilității la locul de muncă uh, în instituțiile educaționale și la nivelul transportului public a dus uh, la faptul că măsurile de sprijinire uh, a persoanelor cu dizabilități în găsirea unui loc de muncă nu au fost eficiente. De asemenea, locurile de muncă se schimbă datorită folosirii um, tehnologiilor. S-ar părea că 25% din locurile de muncă urmează să se schimbe datorită automatizării. Accesibilitatea reprezintă o șansă pentru toată lumea, inclusiv pentru operatorii economici. Accesibilitatea este percepută în continuare ca un lucru care aduce aduce un beneficiu exclusiv persoanelor cu dizabilități, însă nu este așa. Toți membrii societății au de câștigat în urma accesibilității. Lipsa de accesibilitate îi afectează și pe copii, și pe femeile gravite, uh, pe migranți, pe persoanele cu care, uh, sunt, care au o dizabilitate temporară și pe persoanele în vârstă. Conform UNDESA, între 2015 și 2030, numărul de persoane de peste 60 de ani la nivel mondial va crește cu 56%. Accesibilitatea este importantă și în afaceri, după cum am văzut în urma unei politici din Irlanda. Aici o comunicare mai accesibilă cu clienții nu a, nu a fost un element pentru care să fie nevoie de mai, mai multă pregătire a personalului sau să se creeze costuri suplimentare. Uh, Rezultatul a fost uh, o accesibilitate mai bună pentru rezervările online, o claritate a meniurilor și mai puține um, plângeri. Conform cercetărilor noastre, este nevoie de un instrument juridic obligatoriu și este important ca standardele să fie consfințite în lege. Este crucial să ținem cont de toate dimensiunile uh, conceptului uh, global de accesibilitate uh, care reies din uh, Convenția ONU, mai ales uh, elementele care țin de instituții, de comunicare, de atitudini și de accesibilitate în general în domeniul economic. Accesibilitatea este importantă și din punct de vedere intelectual așa că standardele europene trebuie să impună informații ușor de citit și de înțeles. Acest lucru nu i-ar ajuta doar pe cei care au dizabilități, ci i-ar ajuta și pe cei ă, care, sunt, ă, care au probleme cu cititul. Este vorba despre o persoană din 15 și pe persoanele care au competențe slabe și uneori au probleme și cu alfabetizare. Trebuie să ținem cont de întregul lanț, să ne asigurăm că toate produsele și serviciile pot fi, uh, vor fi accesibile, deoarece un serviciu poate fi accesibil doar dacă și clădirea în care se oferă sau site-ul pe care se oferă este accesibil. Trebuie să avem o abordare globală pentru a ne asigura că produsele și serviciile uh, pot fi folosite de toată lumea um, din toate punctele de vedere, fără să fie nevoie de alte adaptări sau um, elemente speciale. În concluzie, vreau să uh, îi felicit pe toți care se ocupă de proiectul uh, Actului European pentru Accesibilitate și sprijin ideea unui cadru de accesibilitate ambețios, generos în ceea ce privește produsele și serviciile în Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult! Acum am să-i dau cuvântul domnului David Capoții de la US Access Board. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a vorbi în fața dumneavoastră. Am mulți ani de experiență, am fost printre cei nouă avocați care a consultat Congresul American în ce privește legea privind accesibilitatea și m-am ocupat de peste 20 de propuneri legislative și 15 uh, legi până la urmă am făcut parte din 14 consilii, de, uh, consilii uh, consultative, iar experiența pe care o am se poate uh, materializa și într-o consultanță în ceea ce privește actul european pentru accesibilitate. Mai întâi, de ce este cazul să fiți felicitați pentru că vă ocupați de uh, o problemă atât de importantă Uh, pe mine m-a surprins faptul că acest act pe care îl propuneți, această propunere legislativă, are un domeniu de, aplica de aplicabilitate limitat. Agenția noastră a emis uh, cerințe de accesibilitate în domeniul construcțiilor, în uh, facilități din sectorul privat în ultimii ani printre care și clădiri de birouri, uh, restaurante, teatre, arene sportive, uh, locuri de joacă pentru copii, uh, piscine, spații pentru practicarea sportului și altor activități recreaționale, spații pentru camping și picnic și așa mai departe, precum și parkinguri și, de asemenea, pentru echipamente de diagnostic medical. În al doilea rând, cerințele la nivel funcțional, la acesta aș dori să mă refer și aș vrea să vă împărtășesc experiența din Statele Unite. În 1991 am emis niște orientări în ceea ce privește actul american privind accesibilitatea. am stabilit atunci ca toate instrucțiunile pentru utilizare să fie făcute accesibile pentru și, persoanelor, și pentru persoanele cu dizabilități. Însă formularea aceasta a fost atât de vagă încât uh, a dus la crearea unor uh, uh ATM-uri care aveau pe ele uh, niște pancarte uriașe și erau practic imposibil de utilizat așa cum se cuvine, chiar dacă pancartele acelea uriașe conțineau instrucțiunile în uh, alfabetul Braille. Și atunci am venit cu soluția ca ATM-urile să ofere instrucțiuni audio. Însă, în actul respectiv privind accesibilitatea, nu se prevedea necesitatea unor instrucțiuni în uh, audio. Și atunci, în 2004, l-am revizuit așa încât să uh, se poată uh, stabili că ATM-urile trebuie să poată fi activate mm, cu ajutorul vorbirii, să ofere informații și potrivit noilor standarde și am încercat în felul acesta să ne folosim de criterii de performanță îmbunătățite. Însă a fost nevoie și de criterii tehnice. Dacă vorbim despre criterii tehnice pentru uh, produsul respectiv, atunci trebuie să avem în vedere și criteriile de performanță funcțională. Acestea din urmă vizează tehnologiile pentru care nu există niște cerințe specifice. Deci cele două criterii trebuie să funcționeze la oaltă. Chiar acum, aceste orientări sunt în curs de actualizare și de armonizare în baza noului standard european EN 301-549. Este vorba de dispoziții cu caracter tehnic care seamănă cu cele de tipul standardului. Orientările din anexa 1 la acest act legislativ ar putea să fie uh, îmbunătățite, ceea ce se va și întâmpla în cazul în care uh, EN-ul uh, se va uh, îmbunătăți la rândul său. În al treilea rând, aș dori să vă îndemn la prudență în ceea ce privește marja uh, cu privire la accesibilitatea produselor și serviciilor și mă întorc la exemplul meu cu ATM-ul. Uh, s-ar putea ca pentru doi producători diferiți accesibilitatea să difere, ceea ce riscă să inducă um, în eroare consumatorii. S-ar putea ca ATM-ul să trebuiască să furnizeze modul de operare și așa mai departe dacă se, stabilesc, uh, se stabilește, să spunem, uh, ca uh, dispozitivul de control să fie amplasat la 220 de milimetri Uh, de la sol uh, este suficient sau trebuie mai mult? Trebuie așadar ca produsul să fie marcat cu o marcă de accesibilitate în baza legislației uh, um, americane privind dizabilitățile. Și, în fine, aș dori să mă refer și la faptul că este nevoie și de dispoziții solide în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor uh, dis dispoziții. Este important să avem în vedere uh, un mecanism robust de punere în aplicare, de asemenea un mecanism de monitorizare a punerii în aplicare a acestui act pentru ca el să își atingă obiectivul dorit. Vă mulțumesc pentru ocazia de a mă adresa dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei Sabine Lobnic de la Mobile Manufacturers Forum. Thanks. Mulțumesc foarte mult. Eu v-am pregătit o prezentare în PowerPoint, nu știu dacă se poate vedea pe ecran. Mai întâi vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat aici să vorbim în fața dumneavoastră cu privire la actul european privind accesibilitate. Eu reprezint Forumul pentru Mobilitate European, care reprezintă o asociație a producătorilor de echipamente de telecomunicații. Lucrăm pe marginea acestui act legislativ deja de vreo 8 ani și rezultatul concret al acestor eforturi îl reprezintă baza de date online – care pune la dispoziție informații cu privire la uh, tabletele, telefoanele mobile și aplicațiile existente. Avem în prezent informații cu privire la circa 1200 de uh, telefoane mobile cu trăsături de accesibilitate și acestea vor fi disponibile în 16, în curând în 17 limbi. În ce privește actul european privind accesibilitatea, aș dori să pornesc de la un mesaj pozitiv și anume că suntem de acord cu obiectivul global de a oferi mai multă putere consumatorului pentru a promova accesibilitatea și pentru a o spori. Cele 18 întreprinderi care sunt implicate în mod activ în acest proiect sunt angajate să promoveze uh, accesibilitatea trăsăturilor dispozitivelor mobile din prezent și sunt implicați mai multe, sunt implicați mai mulți actori aici în uh, platforma aceasta cu privire la accesibilitate. Misiunea proiectului GARI este acela de a îmbunătăți soluțiile existente disponibile consumatorului, ajutându-l pe acesta să-și găsească dispozitivul care îi se potrivește cel mai bine, în funcție de nevoile sale, în funcție de trăsăturile de accesibilitate dacă acestea sunt uh, listate una lângă cealaltă, e mai ușor pentru consumator să facă alegerea dorită. M-aș referi acum la abordarea funcțională și la marca CE. În ce privește această din urmă marca CE, este foarte importantă să avem abordarea corectă. Dacă ea va fi folosită pentru accesibilitate, producătorii trebuie să poată spune da, Uh, produsul acesta este accesibil și pot să uh, imprim marca CE sau nu. Dar nu știu dacă este adecvat să lucrăm în abordarea aceasta binară. Să vă explic de ce. Cu un exemplu concret, avem două dispozitive existente pe piață în prezent, să zicem dispozitivul A, care conține multe trăsături ce îl fac accesibil pentru persoanele cu auz uh, slab, are, uh, sau cu vedere slabă, are o mulțime de trăsături, cum ar fi un ecran mare și așa mai departe. Dar nu are un cititor de ecran preinstalat, ceea ce îl face, ceea ce îl face inaccesibil persoanelor care suferă de uh, orbire. Apoi, uh, dispozitivul B pentru persoanele cu dizabilitate de auz are uh, aplicație de uh, compatibilitate cu de, de uh, citire a textului, însă nu este accesibil pentru nu este, nu este adecvat pentru persoanele cu probleme grave de auz. Însă marca CE presupune totul sau nimic. Aceasta este abordarea. Deci, chiar dacă respectivele dispozitive ar fi accesibile pentru anumite persoane, ele n-ar mai putea să poarte marca aceea și n-ar mai fi disponibile pe piața Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește următorul exemplu, la anexa 1, în momentul de față, cerințele vorbesc de uh, necesitatea de a se transmite informațiile în mod corespunzător se stabilesc standardele de accesibilitate, standardul EN 301-549, la care se referea și David, și care vorbește despre un mod de operare, fără a se solicita, de exemplu, percep- percepția culorii. Astfel, industria are mult mai multă marjă de manevră pentru a răspunde acestei cerințe specifice. Și acum aș vrea să arăt că noi suntem de acord cu obiectivul comun de a oferi mai multă putere consumatorului. Suntem de acord și că agentului economic îi revine obligația de a informa consumatorul, oferindu-i toate informațiile existente cu privire la soluțiile existente în prezent pe piață. Însă considerăm că e nevoie de o abordare bazată pe funcționalitate și recomandăm să se acționeze, să se concentreze pe uh, mai degrabă pe partea de uh, raportare mai degrabă decât de partea pe partea de marcaj CE. Nu considerăm că marca CE ne-ar ajuta să ne atingem uh, obiectivul comun și în acest sens v-am prezentat care sunt argumentele noastre principale. În fine, pentru a încheia, aș vrea să spun că sunt de, sunt, uh, suntem dornici să colaborăm cu Parlamentul și Comisia pentru a ne atinge obiectivul comun. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult. Acum Ana Lawson din partea Universității din Leeds, vă rog. Okay, many thanks. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Este o mare plăcere să fiu astăzi aici, la Parlamentul European care are o istorie trecută, o istorie bogată în ceea ce privește sprijinirea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Astăzi voi vorbi despre imperativul juridic, despre oportunitățile juridice și situația morală în ceea ce privește propunerea de lege europeană pentru accesibilitate. Uh, voiam să vorbesc doar despre uh, imperativele și oportunitățile juridice, dar nu mi s-a părut normal să las partea morală deoparte. Mai întâi, imperativul juridic. Acesta vine um, prin Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care ține de drepturile uh, omului. Bănuiesc că știți cu toții că acest tratat a fost ratificat de marea majoritate a statelor membre, cu o singură excepție, cred, și de Uniunea Europeană ca atare. Istoricul Uniunii Europene în ceea ce privește implementarea Convenției ONU a fost considerat de Comisia de Monitorizare a ONU, de a, a fost analizat de Comisia de Monitorizare a ONU anul trecut și s-a atras atenția asupra propunerii uh, acestei, acestui text legislativ și Uniunea Europeană a fost îndemnată să adopte textul cât mai repede cu putință obligațiile de accesibilitate din uh, convenție, sunt stipulate în articolul 9 al tratatului, care cere părților reprezentate de state, inclusiv Uniunea Europeană, să acorde acces egal la mediul fizic, mijloacele de transport, informare și comunicare și la alte facilități care sunt deschise și furnizate publicului larg și să adopte măsuri pentru atingerea acestui obiectiv, inclusiv identificarea și eliminarea barierelor, adoptarea și implementarea unor standarde și orientări minime și promovarea, conceperea, realizarea și distribuirea unor tehnologii uh, ale informației și comunicării care să fie accesibile. Pe lângă conținutul specific al articolului 9 și al altor articole din tratat, accesibilitatea pare să fie unul dintre principiile generale ale Convenției ONU. Astfel, devine clar că este o chestiune transversală și se sublinează faptul că este un drept amplu, un drept esențial, pentru că fără acces toate celelalte drepturi ale omului devin inexistente pentru multe persoane cu dizabilități. Și un ultim lucru legat de Convenția ONU se referă la articolul 4.3, care cere părților la această convenție să se implice și să consulte organizațiile persoanelor cu dizabilități atunci când vine vorba de elaborarea și implementarea politicilor de punere în aplicare a convenției și cred că acest lucru este foarte important, mai ales în contextul accesibilității. Să trec acum la oportunitatea legală. Ca răspuns la acest imperativ juridic pe care și l-a, asum- asumat Uniunea Europeană prin ratificarea Convenției, prin uh, textul european pentru accesibilitate se creează oportunitatea de a îmbunătăți funcționarea pieței interne, de a evita și a elimina crearea de noi bariere la com- în fața comerțului, bariere reprezentate prin un standard de neunitar de accesibilitate, uh, statele încercând să-și îndeplinească obligații, obligațiile în cadrul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În plus, acest text legislativ european dă Uniunii Europene posibilitatea de a clarifica sensul de accesibilității atunci când el apare menționat în uh, textele legislative europene. Mergând mai departe la perspectiva morală, trebuie să spun că uh, lipsa de accesibilitate are un preț. Ne gândim care este uh, valoarea accesibilității, dar și lipsa ei are un preț. Și o să vă menționez două cazuri care au ajuns în fața Comisiei Uni- uh, Com ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Mai întâi cazul Niuț și Tacaci împotriva Ungariei, care s-a referit la uh, ATM-urile inaccesibile, pentru că studiile arată că inaccesibilitatea acestor uh, bancomate uh, reprezintă un risc și o vulnerabilitate pentru persoanele cu dizabilități, care trebuie să aibă încredere în alții, să le dea codurile PIN și așa mai departe, ceea ce crește riscul de abuz financiar pentru persoanele cu dizabilități și înseamnă adesea că ei nu sunt acoperiți de asigurările bancare care sunt refuzate persoanelor care își dezvăluiesc codurile PIN altora. Al doilea caz este Jungelin împotriva Suediei, un caz apropiat de sufletul multora din această comisie, fiindcă se referă la ocupare fost vorba de un uh, lipsa accesului la internet prin faptul că un furnizor de servicii de internet a refuzat uh, a refuzat un post unei persoane doar pentru că aceasta nu a putut avea acces suficient la internet, deși altfel era calificată. Uh, aș putea să vorbesc uh, despre mai multe asemenea cazuri, dar Ingrid a prezentat deja situația foarte clar. În concluzie, statele membre au datoria de a acționa. Există un preț pentru design accesibil, financiar, sănătatea emoțională, dar și sănătatea morală și acest preț este uh, plătit de persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități. Legea Europeană pentru Dizabilitate este ocazia noastră de a ne schimba. Atunci când vorbim despre consolidarea și uh, îmbunătățirea dispozițiilor, trebuie să nu uităm faptul că este o măsură extrem de importantă pe care statele membre și Uniunea Europeană în sine trebuie să și-o asume și să o execute. Mulțumesc! So, allen Expertinnen und Experten recht herzlich. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor experți experți și domnilor experți. Nu toată lumea a respectat timpul de 5 minute, dar iată că totuși uh, reușim să ajungem la un rezultat. Acum avem a doua rundă de luări de cuvânt. Vorbesc raportorii și raportorii din umbră. Raportor uh, este Adam Coza. Adam, ai două minute, te rog. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a mai meghallgatás cél. Vă mulțumesc, am să mă exprim succint. Scopul acestei audieri, din punctul meu de vedere, a fost uh, să ascultăm prezentările experților pentru ca noi, raportorii și raportorii din umbră, să avem posibilitatea de a folosi aceste informații în rapoartele noastre. Am observat o lacună și aș vrea să vă atrag atenția asupra ei. A lipsit ceva și anume aș fi vrut să reprezinte cineva și Forumul European pentru Persoane cu Dizabilități, pentru că și această organizație este relevantă în domeniu și aș putea să vă dau un exemplu în acest sens, în sensul că domnul președinte uh, ar putea să uh, dea um, cuvântul acestei, um, acestui reprezentant pentru ca această persoană să ne spună um, la ce se așteaptă de la noi. Aștept cu interes să colaborez cu raportorii din umbră. Reprezintă într-adevăr o mare provocare pentru noi. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează Richard Hoyt. Richard? Nu-l văd, s-ar părea că nu este prezent. Atunci Helga Stevens. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Și mulțumesc și participanților la această audiere. Cred că este important pentru că acum avem această ocazie să discutăm toate aceste lucruri și cu experții spun și eu exact ce a spus Adam. Importanța de a avea persoane, de a implica persoanele cu dizabilități și organizațiile lor este esențială pentru acest proces. O să avem mai multe reuniuni uh, și ocazii numeroase de a discuta acest subiect și trebuie să vedem ce au ei de spus către autoritățile responsabile, adică către noi. Mulțumesc! Äh. Mulțumim foarte mult, apreciem ce ați zis, dar oricum uh, cam înțelesesem. Urmează la cuvânt Marian Hakin. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și experților pentru prezentări. Îmi cer scuze, nu am ajuns chiar de la început, dar nu le-am auzit pe toate, dar mi-am luat câteva note foarte ample. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au susținut prezentări astăzi. Introducerea a fost evident una bună. Perspectivele sunt destul de diferite, ceea ce e bine, fiindcă și noi trebuie să privim lucrul din mai multe unghiuri. Aștept cu nerăbdare să colaborez și cu experții și din perspectiva mea de raportor din umbră. Am multe de învățat, dar sunt dornică să învăț și să ascult ce aveți de spus și să mă bazez pe experiențele celorlalte țări. Astfel, sper eu să avem un document bun la sfârșit. Ca și ceilalți raportori din umbră, așadar, aștept cu nerăbdare să colaborez cu David Caza și, în încheiere, să obținem, sper eu, un um, text, o lege a accesibilității care să facă o diferență în viața persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc încă o dată, așadar. Mulțumim, Costadin Cacuneva nu este în sală după cum văd, așa că Tatiana Zdanoca. Este? Vă rog. Tatiana Zdanoca. Tatiana Zdanoca. Thank you. Sorry for being... Mulțumesc. Îmi cer scuze, tocmai am sosit a fost un trafic destul de aglomerat. Am înțeleg că discuția s-a referit la absența unui reprezentant european la această audiere și sunt de acord, susțin ideea de a avea reprezentanți ai unor ONG-uri vizibile și ai altor, altor actori la genul acesta de audieri, fiindcă principalul principiu, principala abordare a acestui dosar nu se referă doar la accesibilitatea tehnică, la servicii și bunuri, ci și la înțelegerea experților. Noi suntem o comisie pentru ocupare și trebuie să-i dăm acestui dosar o valoare adăugată și să ținem seama de toate condițiile care se referă la persoanele ce au nevoie la, de acces la bunuri și servicii dintr-o perspectivă socială. Atât am avut de spus pe scurt. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Laura Ageia văd că nu este în sală, nici Joel Melan. Atunci, altă întrebare. Dominic Martin vorbește numele lui Joel Melan. Două minute. Da, domnule președinte. Vă felicit pentru această audiere și felicit pe experții care ne-au vorbit. Dar, dar, Propunerea de directivă a Comisiei are, în scop, are ca scop îmbunătățirea funcționării pieței interne și eliminarea barierelor din fața circulației libere. Totodată um, are în vedere includerea tuturor în societate. Cu toate acestea, încercând o uh, armonizare a normelor, punem în dificultate întreprinderile, dar totodată și autoritățile publice, pentru că vorbim și de piața unică. Problema dizabilităților este instrumentalizată și ea devine un pretext pentru a duce la o mai bună acceptare a legislațiilor și a unificării pieței. Astfel, împiedicarea accesibilității fizice și accesului la produse poate să devină o confuzie. Ratificarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități de Uniune în sine, ceea ce este o premieră, constituie o problemă uh, care, pentru că dorește să impună o uniune și o viziune federalistă. Vă mulțumesc! Bun, acum mai am două persoane pe lista pentru luări de cuvânt. După aceea aș vrea să văd dacă există vreo persoană care se opune uh, propunerii lui Adam Coza și colegii Stevens. Uh, și anume să dăm cuvântul lui Catherine Norton, uh, reprezentantă a Forumului European pentru Persoane cu Dizabilități, care ar trebui să ia două minute cuvântul. După aceea Adam Coza din nou. Acum Anne Gherighe. Thank you very much for giving Mulțumesc că mi-ați dat ocazia. Sunt Catherine Norton de la Forumul European pentru Dizabilitate. Noi, împreună cu membrii noștri care reprezintă persoanele cu dizabilități din Europa, uh, susținem de mult acest, uh, acest text legislativ și vom face acest lucru în continuare și în cadrul uh, mandatului actual. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc și celorlalți membri ai Parlamentului European, fiindcă acest lucru reflectă obligația prin Convenția ONU de a implica organizațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități în toate politicile care îi vizează. Textul legislativ privind accesibilitatea este esențial pentru că va schimba viața persoanelor cu dizabilități în număr de 80 de milioane, făcând uh, serviciile accesibile și atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere financiar. Astfel, ei vor putea să facă cumpărături online, să cumpere bilete de avion fără niciun, nicio barieră. Însă, există o serie de aspecte care trebuie îmbunătățite pentru ca legea să fie eficientă, ca de exemplu extinderea domeniului de aplicare. Și aici așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu membrii Comisiei dumneavoastră pentru ca textul să fie unul solid. Mulți sunt uh, totodată de acord că dacă am vorbit nu are niciun sens să nu mergem până la capăt în ceea ce privește domeniul de aplicare, așa că ne bucurăm că și uh, experții au susținut aceeași idee. Experții au vorbit totodată și despre importanța unui mecanism de punere în aplicare puternic. Mai mult, prea multe scutiri și derogări pot slăbi textul și trebuie folosite cu mare grijă. Sperăm ca această Comisie pentru Ocupare să țină seama de toate aceste lucruri, astfel încât textul să fie unul care să-și poarte cu mândrie numele. Rămâne la, dispune, numele, rămâne la dispoziția dumneavoastră pe tot procesul legislativ. Mulțumesc frumos! Trebuie să clarific ceva. Dacă raportorii din umbră nu sunt uh, prezenți în sală, atunci rog ca fiecare grup să ridice mâna imediat ca să ia cuvântul în locul raportorului din umbră. Iuta Steinruck acum pentru socialiști și democrați. Cred că n-ați văzut când am ridicat mâna. Mă bucur că Forumul pentru Persoane cu Dizabilități a primit totuși ocazia de a lua cuvântul pentru că raportorul uh, nu um, așteptase această luare de cuvânt, iar noi am discutat acest lucru în um, reuniunea coordonatorilor. Uh, nu ne-am pus de acord asupra faptului că va lua cuvântul, dar mă, mă bucur că a luat cuvântul pentru că este important să nu vorbim doar despre oameni, ci și cu oamenii vizați este un lucru foarte important. Cred că această audiere ne-a arătat că mai avem foarte multe teme de făcut. Nu este vorba doar despre combaterea naționalistă a pieței interne, a pieței unice, deoarece evident că persoanele cu dizabilități depind de produsele necesare pentru accesibilitate uh, din întreaga Europa, nu doar din țara în care se nasc. Cred că o mare problemă pe care o avem în Europa este că, în general, Consiliul uh, blochează o directivă orizontală antidiscriminare. Dacă Consiliul nu va mai bloca această directivă, să știți că noi am reușit să uh, ne punem la punct în Parlament uh, și să ne punem um, la punct în Parlament și am hotărât că este important să uh, respectăm accesul persoanelor, inclusiv în domeniul construcțiilor, de exemplu. Este un lucru foarte important și um, există mai multe puncte în care propunerea comisiei ar putea să fie îmbunătățită concret. Uh, mi-ar plăcea să ne dați câteva exemple în acest sens, ca să ne ajutați, de exemplu, exemplul cu bancomatul a fost foarte bun și o să-l folosim. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Ar fi foarte bine să ne transmiteți exemplele în scris, va fi mult mai ușor uh, să continuăm să le folosim. Acum, Anegheriche. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Astăzi discutăm uh, propunerea Comisiei cu privire la apropierea prevederilor juridice din statele membre cu privire la produsele și um, serviciile accesibile și sunt sigur că vom reuși ca sub conducerea lui Adam Coza să punem uh, punctul pe I în acest domeniu. Mai am câteva detalii pe care vreau să le adaug după cum, s-a, după cum au cerut mai mulți și cred că o să existe și alte comentarii, pentru că, de exemplu, două sunt importante pentru mine. De exemplu, Uh, câinii însoțitori și câinii pentru orbi trebuie să fie recunoscuți în întreaga Europa. Noi, în Germania și în alte state europene, auzim de multe ori că există oameni care au nevoie de astfel de câini, dar care uh, nu pot să intre în restaurante, uh, în um, magazine sau chiar în transportul public. Așadar, trebuie să existe o recunoaștere la nivel european cu privire la acești câini care sunt dresați în acest sens și trebuie să existe un document scris în acest sens. În al doilea rând, un subiect care pentru mine este important, dar care poate și să dezorienteze foarte mulți. Este vorba despre uh, dreptul la alăptat. Trebuie, acesta trebuie să existe peste tot în Europa, pentru că în multe locuri publice, în tren, în restaurant, în parc, mamele care alăptează în public sunt uh, maltratate. Este o discriminare și, practic, uh, este o excludere a anumitor persoane de la servicii la care au drepturi pe piața unică sunt afectate mamele care nu își doresc decât să li se garanteze un drept la alăptat în întreaga Europa, un drept pe care oricum îl au. Există British Accessibility Act, actele pentru accesibilitate din Marea Britanie și prin aceste texte se interzice discriminarea mamelor care alăptează. Așadar, cred că ar trebui să uh, se creeze în acest sens un document și la nivel european. Vă mulțumesc! va trebui să-mi explicați după aceea ce vrei să spuneți. Nu știam că alăptatul este o dizabilitate. Acum cuvântul raportorului Adam Coza, două minute. Vă rog. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm a hozzá. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumesc pentru că ați luat cuvântul. Nu sunt sigură că această audiere se va termina uh, prin, cu ceea ce spun eu. Vroiam doar să uh, spun câte ceva succint pentru ca să vorbească și acest reprezentant al Forumului pentru persoane cu dizabilități și mă bucur că acest lucru s-a întâmplat, dar iată că spre sfârșitul audierii eu am încă o problemă cu faptul că multe persoane care au luat cuvântul uh, au subliniat faptul că domeniul de aplicare al actului uh, nu este suficient de amplu. Însă dacă regulile nu prescriu felul în care trebuie să fie create produsele, dacă nu există reguli în acest sens, atunci problemele ca și până acum vor fi foarte mari, iar um, produsele nu vor fi accesibile persoanelor cu disponibilități, cu dizabilități. Așadar, accesibilitatea trebuie să fie nelimitată la produse și la servicii. În ceea ce primește observația unui coleg francez, aș vrea să spun că problema dizabilităților nu trebuie să fie amestecată cu problemele de politică, de politică internă. Sunt două domenii uh, foarte diferite și nu voi permite să se spună așa ceva aici, pentru că acum vorbim despre drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Iată că am ajuns la sfârșitul dezbaterii pe ziua de astăzi. Aș vrea să-i rog pe experți să ne transmită orice propunere au uh, și care ne-ar putea ajuta, să transmiteți uh, raportorului pentru a ne ajuta în munca noastră. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și pentru sprijin. Vrem să mulțumim și interpreților uh, care au um, interpretat în limbajul semnelor. Mulțumim și celor care au transformat speech to text. Pe 20 octombrie este data limită pentru amendamente. Pe 29 noiembrie vom discuta amendamentele și votul va avea loc pe 25-26 ianuarie 2017. Vă mulțumesc foarte mult și așa ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi este pilonul european al drepturilor sociale. Raportor este doamna Maria João Rodrigues. pe care nu vom uh, uh, uita, îi vom da cuvântul, vom reuși să facem totul. Um, bine ați venit și do- domnule Alan Larson, reprezentant al Comisiei, consilier al domnului Juncker pe această problematică. După cum spuneam, cine a vrut să se mai uh, înscrie pe, or, pe lista pentru luări de cuvânt uh, poate să se înscrie, dar are maximum două minute și Maria Joao are acum cuvântul pentru două, preț de două minute și după aceea domnul Larson va vorbi 10 minute. Dumnealui ne va prezenta punctul de vedere al Comisiei dom domnului Juncker. Maria. Mr. President, uh, this is a pleasure for me to... Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să mi-asum acest dosar și aș dori ca împreună cu colegii din comisie să ajungem la un raport important și cuprinzător, fiindcă eu cred că trebuie să avem un pilon european solid al drepturilor sociale care să abordeze îngrijorările uh, cetățenilor, să le permită uh, să recapete controlul și să reechilibreze zona euro, uh, euro și Uniunea Europeană. Salut propunerea Comisiei, dar Parlamentul trebuie să se bazeze pe ea și să meargă mai departe în scopul de a ajunge la un acord cu titlu obligatoriu, dacă se poate, între Parlament și Consiliul European, implicând și partenerii sociali și, un acord, și acorduri acest acord obligatoriu să aibă și o foaie de parcurs cu măsuri obligatorii de punere în aplicare a acestui palon. Pilon, în ceea ce privește măsurile concrete, proiectul meu de propunere vine cu idei îndrăznețe, în primul rând în ceea ce privește participarea la piață, această garanție a competenților ar trebui să devină, de fapt, un nou drept, mai ales în ceea ce uh, privește analfabetismul digital. Ne, uh, includem însă aici și oportunitățile egale între bărbați și femei și trebuie revizuite textele în acest sens și furnizate servicii mai bine adaptate. Apoi, trebuie să ne asigurăm că există condiții de muncă decente și corecte pentru toți uh, angajații, indiferent de forma de angajare și ne gândim în special la implicațiile actualei revoluții digitale. De aceea propunem o directivă pentru condiții corecte în orice formă de ocupare. Apoi, în ceea ce privește riscurile sociale, riscurile noi și riscurile vechi, noi subliniem ideea unei garanții pentru copii, o garanție pentru tineri, dar și nevoia de a aborda problemele cum sunt riscul de sărăcie sau venitul minim. Problema cu pensiile trebuie și ea avută în vedere. Evident, sunt convinsă că este cel mai bine să creștem rata de ocupare peste tot. Asta va rezolva foarte multe probleme. În sfârșit, trebuie să avem mijloace credibile și aici trebuie să intre legislație, dar și reechilibrarea guvernanței economice acordând o mai mare atenție indicatorilor sociali. Uh, propun un cod de convergență care să ne ajute să elaborăm un fel de supraveghere macrosocială și atunci, oricând vedem dezechilibre sociale majore, să declanșăm o acțiune și mijloace mai importante. Și când vorbesc de mijloace importante, mă gândesc și la mijloace financiare. În primul rând, mijloace pentru susținerea investițiilor sociale, uh, trebuie avut în vedere și procesul de consolidare fiscală. În al doilea rând, știm că multe depind, de capacitatea noastră de a aborda problema evaziunii fiscale, fiindcă aceasta reprezintă o sursă importantă de venituri. Și, în sfârșit, mai trebuie făcut ceva cu instrumentele financiare europene. Dați-mi voie să subliniez rolul Fondului Strategic European pentru Investiții, care ar trebui să se axeze mult mai mult pe crearea de locuri de muncă bune și pe investițiile sociale, dar și rolul fondurilor structurale. Ele sunt un instrument esențial pentru asigurarea coeziunii sociale. În sfârșit, mă gândesc și la nevoile specifice ale zonei euro și propun un instrument pentru conversii uh, în sus și pentru uh, surse asimetrice. Sunt idei îndrăznețe, dar dați-mi voie să vă spun că după părerea mea, noi reprezentăm cetățenii aici și atunci trebuie să fim îndrăzneți, să răspundem așteptărilor lor și contez pe voi pentru ca împreună să ajungem la un raport îndrăzneț și relevant. Mulțumesc frumos! Vielen Dank! Mulțumim și noi! Acum ia cuvântul Alan Larson, consilier special al domnului președinte Jean-Claude Juncker. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Îmi face o deosebită plăcere să particip la procesul de consultare continuă în ceea ce privește pilonul drepturilor sociale european. Este vorba de drepturi sociale, de justiție socială și de siguranță socială. Nu sunt purtătorul de cuvânt al Comisiei, ci consilierul președintelui acesteia. Și în acest sens am nevoie de consiliere la rândul meu din partea multora. Îmi face plăcere așadar să fiu prezent aici și să iau parte la lucrările dumneavoastră în curs cu privire la pilonul social. Cadrul acestei inițiative îl constituie prioritățile politice stabilite în 2014 de noua Comisie Juncker, care se concentrează pe creștere economică, ocupare și incluzie, incluziune socială. În uh, discursul său din 2016, domnul președinte Juncker a lansat această inițiativă, repetând mesajul și acum două săptămâni, când a spus că în ultimii trei ani aproape încă 8 milioane de persoane și-au găsit un loc de muncă, însă șomajul a rămas prea mare, chiar și așa, injustiția socială persistă, este motivul pentru care trebuie lucrat mult mai repede la pilonul social, pilonul drepturilor sociale din Uniunea Europeană, pentru că Europa nu este încă suficient de socială. Acesta este discursul politic al președintelui Juncker și acum aș dori să mă refer la factorii și provocările sociale și demografice pe care ne propunem să le abordăm. În document uh, există patru motive pentru a demara acest pilon social. Mai întâi de toate consecințele ample ale crizei, de început de acum 8 ani, uh, șomaj pe termen lung, sărăcie, excluziune socială. Apoi, lumea în schimbare, lumea muncii care este în schimbare, economia digitală, noile forme de lucru în această nouă economie digitală – Trebuie purtată o dezbatere cu privire însă și la impactul schimbărilor tehnologice asupra oportunităților de angajare. Al treilea element îl reprezintă tendințele demografice și societale, mai ales Europa care îmbătrânește. în curând vom avea doar două persoane uh, care să lucreze pentru fiecare persoană care se află la pensie, ceea ce va pune sistemul sub o presiune uriașă. Și, în fine, importanța divergenței și nu a convergenței între statele membre, lipsa de sustenabilitate, în special în zona euro. Importanța crizei și a provocărilor uriașe din fața noastră ne-au dus la întrebarea ce funcționează și ce nu funcționează în Europa socială. De obicei, spuneam, uh, numeam această întrebare întrebarea incomodă. În ce se constituie întrebarea aceasta, de fapt? Sărăcia și uh, vulnerabilitatea sunt atât de extinse în Uniunea Europeană, în ciuda faptului că dispunem de cele mai bune sisteme sociale din lume și de o piață de 500 de milioane de oameni, uh, avem slăbiciuni, moare, în punerea în aplicare a drepturilor sociale, există uh, discrepanțe mari între rețelele de siguranță socială, există alte explicații. Oricum, aceste întrebări trebuie abordate și trebuie să le dăm răspunsuri, altfel nu vom avea cum să luăm decizii pe marginea unui pachet necesar de reforme. O întrebare care apare adesea în procesul de consultare e următoarea. Care este diferența dintre actualul achi social și pilonul european al drepturilor sociale. Iată care e răspunsul pe care îl dau eu de obicei. Actualul achii social se bazează pe, sau a fost construit pas cu pas, în funcție de identificarea diferitelor probleme. S-au făcut apoi studii, s-au elaborat directive, s-au discutat, negociat și apoi convenit în cadrul procesului politic obișnuit. În timp ce pilonul european al drepturilor sociale este bazat pe o altă abordare, mai holistică, bazată pe o mai bună înțelegere a condițiilor sociale și economice din ultimii zece ani și a provocărilor care ne stau înainte. Este o sarcină mult mai dificilă aceasta, dar dificilă așa cum este, ea trebuie făcută. Așadar, Abordarea acestor probleme dificile ne va permite să construim un consens în creștere în ceea ce privește rolul politicilor sociale în Uniunea Europeană. FMI, Banca Mondială, OCDE și Organizația Internațională a Muncii au tras cu toatele concluzia că um, Inegalitățile în creștere nu reprezintă doar o problemă socială, ci și o problemă economică, pentru că ele reprezintă o barieră în calea creșterii. Iată mesajul acestor instituții importante la G7, la reuniunea G7 de anul trecut. Mesajul, mesajul a fost repetat ulterior de mai multe ori, chiar de curând de doamna Cristina Lagarde, director general al FMI, și de domnul Draghi, uh, directorul Băncii Centrale Europene. El se regăsește și într-un document de consultare cu privire la mesajul în ceea ce privește politicile sociale ca factor de producție, arătând că statele membre cu cele mai bune performanțe în domeniul economic au și cele mai bune uh, politici uh, sociale. Apoi, în ceea ce privește flexibilitatea, flexibilitatea și securitatea se susțin reciproc, nu se exclud. Dar în ce privește nevoia de reformă, aceasta trebuie să fie însoțită de flexibilitate în noua economie digitală. Și, în fine, Oportunitățile egale între bărbați și femei reprezintă o provocare uriașă și uh, o sursă de probleme din ceea, în ceea ce privește uh, fructificarea potențialului economic. Mai întâi de toate aș dori să mă refer la actualul ACHI, apoi la activitatea viitoare și sistemele sociale în baza economiei sociale și apoi mă voi referi la pilonul social în cadrul uh, Uniunii Economice și Monetare. Vrem să construim o agendă, să creăm cunoștințe și politici în baza acestui pilon și aș dori să vă împărtășesc câteva uh, opinii rezultate din urma unui, unor reuniuni pe care le-am avut aici la Bruxelles, reuniuni consultative cu comitete, comisii, ONG-uri, reprezentanți de la Berlin, la Viena, Roma, Haga, Copenhaga și în, mai urmează și alte reuniuni la toamnă, în continuarea acestui an. Eu m-aș referi acum la așa numita gaură neagră a sistemelor sociale europene. Politicile statelor membre nu pot face față transformărilor dinamice din economiile și piețele muncii. E o discrepanță între priorități și resurse, politicile fiind în continuare concepute pentru piețele muncii din trecut, lucru care este confirmat de statisticile pieței muncii. În medie, circa 10% din persoanele care nu au un loc de muncă primesc o ofertă de nou început în domeniul serviciilor. 90% se așteaptă de la ei să, prim, să uh, uh dobândească un nou loc de muncă în uh, noua economie digitală, folosindu-se tot de vechile lor competențe. Eu numesc această uriașă discrepanță, această prăpastie, ca o gaură neagră. Și din punctul meu de vedere, este problema cea mai presantă de care trebuie să ne ocupăm în pregătirea pilonului social pilonului drepturilor sociale. Apoi, o a doua problemă este dezvoltarea economiei digitale, crearea de locuri de uh, muncă, de a aduce oamenii înapoi pe piața muncii, dar și de contractele de muncă, care sunt subminate de elaborarea unor noi forme de muncă, economia gig. va, avem nevoie în acest sens de inovație, dar și de un cadru legislativ adecvat care să poată să reflecte inovarea și noile forme mai flexibile de muncă. A treia întrebare care se, adres, care se adresează adesea în cadrul procesului de consultări este cum se va potrivi pilonul social cu uh, politicile macroeconomice și sociale existente deja. În documentele de consultare, subiectul acesta nu este abordat, dar el face parte din cel de-al treilea flux de lucru al nostru și face parte dintr-o carte albă care va fi, uh, complet, care va fi uh, finalizată până la sfârșitul verii viitoare. Aceste politici economice și sociale sunt de fapt cele două fețe ale aceleiași monede. Și în fine, cine ce are de făcut. Mai multă Europa, mai multă responsabilitate pentru guverne, pentru partenerii sociali. Mem- statele membre răspund de piața muncii, de politicile de piața muncii și de politicile, politicile sociale. Noi colaborăm cu partenerii sociali pentru a înțelege mai bine realitățile. Rolul Uniunii Europene este acela de a stabili niște criterii, parametri, de a face agenda așa încât să existe un echilibru corect între Europa financiară și cea socială, așa cum o cer din ce în ce mai mulți, printre care în ultima vreme și șefii FMI și ai Băncii Centrale Europene. Așadar, în următoarele două luni, Comisia va prezenta o viziune proprie cu privire la elaborarea Europei Sociale cu uh, răspunsuri la problemele concrete semnalate de mm, actanți și în dorința de a crea un model social european care să facă față viitorului. Vechile modele nu mai sunt viabile. Redresarea economică, așa puțină câtă este, nu va fi nici ea suficientă reformele așa cu bucățica nu vor fi nici ele suficiente. Avem nevoie de un model de creștere și ocupare cuprinzător, amplu, mai uh, uh, pentru a, pe care să ve- stabilim, să vedem dacă e, e mai bine să fie mai business friendly sau mai social friendly. Eu cred că trebuie să creăm mai multe locuri de muncă, dar și locuri de muncă mai sigure și mai bune, de mai bună calitate. Cu acestea am închei prezentarea. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Aștept cu mult interes să vă urmăresc în continuare lucrările, să vă citesc raportul atunci când vă veți fi finalizat activitatea. Mulțumim, Alan Larsen. Și acum începem cu raportorii din umbră. Fiecare are două minute. Tom Hadeca de Lare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua. Ei, mulțumesc domnului Larsen pentru uh, prezentare. Acest pilon social, pilon al drepturilor sociale, n-ar trebui să se constituie într-o simplă expresie a dorințelor noastre, ci trebuie să fie și ceva concret, trebuie să și facem ceva nu doar să dăm o definiție frumoasă. Ce spune astăzi doamna raportor este că acest pilon social va lua naștere din toată legislația în vigoare, dar și uh, inspirându-se din mecanismele financiare existente. Eu aș zice că trebuie să facem ceva pentru ca modelul social european să poată face față provocărilor viitorului. De-al minteri, și domnul Larsen spunea acest lucru. Însă trebuie să vedem dacă ceea ce conține raportul este fezabil. Cred că în anumite state membre sentimentul anti-european este foarte puternic, de aceea va trebui să consolidăm cât putem aceste instituții. Iar ceea ce decidem noi aici va trebui să fie pus și în aplicare și să ducă la mai multă încredere în sistemul social european. Prin urmare, avem în față procese uh, complexe, trebuie să analizăm cele trei categorii pe care ni le-a prezentat Comisia, egalitatea de șanse, piața muncii uh, decentă, cu locuri de muncă decente și o protecție socială sustenabilă, o protecție socială durabilă. Va trebui de asemenea să întocmim un raport cât mai ambițios, să fim cât mai uh, îndrăzneți și ambițioși. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult și aștept cu mult interes să colaborez cu doamna Rodriguez. Mulțumim! Acum din partea ECR, Arne Gherike. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de uh, raportor din umbră, mă bucur că avem această discuție cu privire la pilonul european al drepturilor sociale și mulțumesc uh, lui Ar, uh, domnului Larson că a venit. Cine, cunoașteți uh, visul european al lui Jeremy Rifkin uh, și anume că, uh, după cum spunea în 2004, Uniunea Europeană trebuie să fie o putere, o superputere soft Acestea visează la o Europă în care contează interesul individului, dar și interesul societății și unde trebuie să existe mai multă cooperare decât concurență, în care calitatea vieții este mai importantă decât profitul și în care uh, societatea reprezintă o familie. Este o diferență față de visul american, uh, unde contează individul pentru că acesta s-a transformat între timp, din cauza lui Trump, într-un coșmar. Să sprijinim acest vis și să ne transformăm uh, conceptul nostru despre societate într-un concept de viitor. Asta ar trebui să fie dezbaterea cu privire la pilonul european al drepturilor sociale. Trebuie ca opinia publică să fie respectată iar Comisia încă invită până în decembrie toți cetățenii la o consultare publică. Dragi colegi, acest lucru este foarte important pentru o nouă reglementare și uh, dacă noi uh, ne stabilim poziția prea rapid, uh, nu vom face un lucru bun. Să nu credem că avem cele mai bune idei, ci să participăm, cele mai bune idei, ci să participăm la consultare, să încercăm să vedem ce înseamnă mai multă Europa, să încercăm să vedem cum putem să garantăm o plus valoare reală. Asta îmi doresc eu să facem în această dezbatere uh, în pilonul, uh, cu privire la pilonul european al drepturilor sociale. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum urmează Enric Alveșambon, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este complex și e greu de epuizat în doar două minute, așa încât mă voi referi numai la elementele cele mai importante. Îi mulțumesc foarte mult, doamne Rodriguez, pentru munca depusă până acum. Grupul ALDE este de acord că articolul 9 din tratată trebuie întărit, ținând seama de contextul european, așa cum spunea și colegul de la, EPP, de la PP. Este important să accentuăm dimensiunea socială a Europei, arătând limpede că Europa nu înseamnă doar moneda euro, moneda unică, ci se interesează și de, prospect, de perspectivele, de prosperitatea cetățenilor săi. Există o serie de elemente cu care suntem întru totul de acord în acest raport, numai că Dați-mi voie să-mi folosesc ultimul minut pentru a vă spune că nu suntem de acord cu toate stiunile. Nu o să... Mm, nu suntem de acord, de exemplu, cu abordarea cantitativă, 70%, 50%. Am putea să preferăm varianta uh, mediilor aritmetice. În orice caz, cu abordarea cantitativă nu suntem de acord. Apoi, nu sunt de acord nici cu ideea impunerii unui model social unic, pentru că ar fi extrem de greu de pus în aplicare în Uniunea Europeană cu 28, îmi cer scuze, 27 de state membre. Pe urmă, mai este și problema aceea tipului de contract de muncă. Când va deveni ea mai clară, mai ales când vorbim despre contractele pe termen scurt. Cred că aici lucrurile trebuie rafinate puțin în text. Însă există o serie de probleme unde putem să ajungem la un acord. Nu pe toate, nu pe marginea tuturor um, problemelor, însă vom putea fi de acord. Mulțumesc! Pentru GUE, NGL, domnul Zimmer. Gabriele Zimmer, mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Larson și colegei Rodriguez. Sunt de acord cu ce spune doamna Rodriguez în sensul că avem nevoie de mai mult decât o promisiune, avem nevoie de o foaie de parcurs clară, concretă, instrumente concrete, posibilități de finanțare concrete și, a, și asta pentru a crea o Europa socială reală. Și sunt de acord și atunci când se spune că avem nevoie de schimbare de paradigmă. Trebuie să nu mai vorbim doar despre cele patru libertăți fundamentale, dându-ne seama continuu că aceste patru libertăți fundamentale uh, sunt considerate uh, pe locul 2 față de protecția socială, pentru că așa uh, Uniunea Europeană nu va reuși să-și schimbe paradigma. Aș vrea să sprijin Comisia Europeană să o încurajez. Dumneavoastră spuneți că nu faceți parte, nu sunteți un reprezentant al comisiei, ci sunteți un consilier. Totuși, asigurați-vă că comisia vine cu o propunere mai exactă decât cea care ne-a fost prezentată până acum. Mi se pare că sunt prea multe declarații de intenție și prea multe lucruri neclare. Mă bucur că există o Um, încercare de uh, activitate comună între Parlament și Comisie. Aștept cu interes să încercăm să obținem ceva concret, un text care să ne dea posibilitatea de a asigura oamenilor o viață pe baza propriilor, acti propriilor activități și asta doar printr-o bază socială care să le respecte drepturile. Vă rog să înlăturați contradicția care este clar la, la, clară la punctul 2 între uh, siguranța la locul de muncă și flexibilitatea muncii. Ați vorbit mereu despre uh, un echilibru în acest sens, dar eu nu cred că acest cuvânt ajunge. Nu putem pur și simplu să vorbim frumos cu companiile pentru a asigura acest echilibru. Și dacă începe să scadă stabilitatea locului de muncă și constatăm în același timp că uh, lipsa de stabilitate a locului de muncă duce la sărăcie, trebuie să înțelegem uh, că aici există o cauzalitate, flexibilitatea nu duce la um, stabilitate. Mulțumim acum Tamaș Mejerici. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și eu raportorului pentru acest proiect și suntem de acord cu abordarea generală că e nevoie de un set specific, dar și îndrăzneț de politici, atât din partea noastră cât și din partea Comisiei. Apreciem și gândurile din proiectul de raport, n-am să mă refer la toate, însă aș dori să subliniez faptul că raportoarea arată clar că consideră că pilonul acesta trebuie să fie un pilon al drepturilor sociale pentru întreaga Uniune Europeană și nu doar pentru zona euro. Sunt perfect de acord cu asta. E nevoie de legislație în diferite domenii pentru asta. Ne-am referit special la venitul minim, la condiții echitabile de muncă pentru toată lumea de, și la uh, uh, serviciile sociale și locuințele sociale. În ce privește investițiile sociale, și acestea reprezintă un element de care va trebui să ne ocupăm foarte rapid. Câteva provocări însă din raport. Se recomandă acolo 60% un nivel uh, de 60% ca salariu minim, numai că uh, situația este foarte diversă. În Bulgaria, România sau Ungaria, un procent de 60% ar însemna ca lucrătorul să fie în continuare în uh, condiții de sărăcie la lucru, chiar dacă este pe piața muncii. Apoi, legarea uh, de, de venitul minim, de salariul minim, de fapt, a pragului propus, ar putea să fie o soluție la această problemă. Nu se menționează în raport faptul că, în cele din urmă, Europa, în special zona euro, va trebui să se îndrepte către o uniune fiscală până la urmă. Criza financiară, tocmai de aici a, a provenit din faptul că nu a existat suficientă integrare și știm că, piața, că moneda unică nu are cum să funcționeze decât, de, funcționeze decât împreună cu responsabilitatea socială unică. De aceea noi am vrea să creăm o Europa care să poată absorba, absorbi șocurile și să prevină în felul acesta migrația socială. Pentru asta e nevoie de un semnal cu privire la angajamentul față de o uniune fiscală și aici suntem de acord cu ce spunea doamna raportor și avem, am vrea să colaborăm în continuare cu dumneavoastră pe marginea acestor idei. Mulțumesc foarte mult! Laura, ce... Mulțumim, Laura aceea pentru FTD nu este de față, Joan Melea nu este pentru uh, ENF. Presupun că Dominic Martan ia cuvântul? Mă gândeam deja. Dominic Martan pentru ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Larsen pentru prezența sa în fața noastră, pentru că a venit să ne transmită mesajul domnului Juncker, chiar dacă nu-i purtătorul de cuvânt, ci consilierul acestuia. Ce cântec dulce și odihnitor auzim noi astăzi, dar auzim cântecul acesta de vreo zece ani nu, să nu uităm că Europa a fost la început felul de, un mod de a împărți între noi bogăția. Trebuiau să curgă lapte și miere. Ei, iată că Europa s-a transformat într-o mașină de împărțit sărăcia, o creștere a șomajului, o sărăcie în creștere, pauperizarea popoarelor. Fiecare dintre cei care au intervenit spune practic același lucru. Constatăm un uriaș eșec, domnule Larsen și dumneavoastră și mărturisiți. Pentru că în uh, septembrie 2007 lansați o vastă consultare pentru un soclu european al drepturilor sociale, un pilon european al drepturilor sociale, ceea ce se promisese de foarte mulți ani. Să știți, domnule Larson, că nu numai eu am deschis ochii și văd lucrul acesta. Nu doar mie mi-au căzut solzii de pe ochi, ci multor altora, popoare întregi. Europa pe care vreți voi să o impuneți este Europa numitorului minim comun, a sărăciei puse la oaltă. Vrem acum să împărțim sărăcia cu toată planeta, nu doar în Uniunea Europeană, fiindcă vrem să mai primim încă șase milioane de refugiați. Este incredibil. Îmi mai rămân doar cinci secunde ca să vă previn vă duceți drept în zid încă o dată și popoarele suverane să știți că o să, o să știe să vă tragă de mânecă. Mulțumesc! Acum Guillaume Balas, vă rog. Euh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului consilier. Într-adevăr, dacă Uniunea Europeană nu răspunde provocărilor sociale, e adevărat, se constată că există riscul explo- exploziei acesteia. E greu de despărțit problema socială de problema economică, pe de altă parte, cum spuneți și dumneavoastră în acest document, referindu-vă la divergența economică. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. Mai întâi, se poate concepe să existe un nivel social adecvat în Uniunea Europeană cu progresul adecvat, aferent, dacă păstrăm în continuare logica aceasta a liberului schimb absolut cu uh, restul planetei, nu cumva între cele două obiective există o contradicție de fond? Și în acest sens, n-ar trebui poate Comisia să-și revizuiască doctrina liberului schimb, care pune bețe în roate creșterii și ocupării, după cum putem constata în prezent. Apoi, în ce privește piața internă, între sistemele sociale există concurență și asta duce la nivelarea pe baza numitorului minim comun. Care sunt așadar măsurile concrete pe care vă, vă veți sprijini? Ce veți înțelege prin acel salariu minim care să fie 60% din salariul mediu, așa cum a votat recent Parlamentul European? Danke, Jutta Steinruck. Mulțumim, Jutta Steinruck. Ja, im Gegensatz spre diferență de alții, eu cred că dacă Europa cooperează, chiar are posibilitatea de a își rezolva problemele și că uh, ar trebui să le explicăm um, oamenilor că uh, statul național nu poate pur și simplu să uh, rezolve problema șomajului, fiecare stat individual și dacă spunem acest lucru cetățenilor, ori suntem naivi, ori mințim pur și simplu. S-a promis un triple A pentru Europa din punct de vedere social. Este bine că încercăm să obținem un pilon european al drepturilor sociale, pentru că lumea așteaptă răspunsuri concrete la probleme concrete. Și cum să vedem acest pilon al drepturilor sociale? Trebuie să fie un pilon uh, în, la, la propriu, un cadru legislativ, vor exista propuneri legislative clare, va fi definită o listă clară de standarde minime sociale care să fie comune, că până la urmă uh, așa a sunat propunerea domnului Juncker există o piață unică europeană pe care e nevoie de standarde comune, standarde unice. Lumea își amintește de aceste promisiuni, lumea își amintește de promisiunea lui Jean-Claude Juncker de la începutul mandatului. Lumea mă mai întreabă în circumscripția mea uh, electorală și atunci întrebarea mea este dacă se găsește un răspuns la această întrebare uh, până la sfârșitul mandatului. Marita Iuscov, Vă mulțumesc. Mulțumesc și lui Maria Joao și domnului Alan Larson. Raportorul a reușit să prezinte foarte repede uh, proiectul de raport, deci iată că avem posibilitatea și să dezbatem subiectul. Conținutul raportului este foarte interesant dorim să obținem ceva care asigură drepturile unei mase mari de oameni, nu doar, pentru, nu doar drepturile noastre din Parlament toată populația trebuie să aibă posibilitatea de a lucra și de a trăi din ceea ce câștigă. Și aici, în Comisia EMPL, avem uneori impresia că suntem foarte departe de oameni, de viața cotidiană a acestora și de problemele cu care se confruntă. Vorbim de multe ori despre viitor și cred că și în acest raport este vorba despre viitor, dar sper că, în primul rând, cel mai important lucru va fi să încercăm să uh, luăm contact cu populația și dacă reușim să creăm acest contact și să îl menținem, vom fi mult mai sprijiniți în activitatea noastră și vom reuși să obținem și un rezultat bun. Cred că nu ar trebui să vorbim doar despre un pilon european al drepturilor sociale, ci ar trebui să, creeze, să se creeze un protocol social care să fie consfințit în tratat, iar acest lucru este posibil. Consider că această activitate este deja un prim pas în acest sens. Până acum, uh, noi în Parlament am luptat foarte mult pentru o, o agendă social-politică pentru o schimbare a Europei. Dar dacă reușim să consfințim acest lucru în tratat, atunci uh, vom fi luați în serios cu adevărat. Sper așadar că Ellen Larson și Maria Joao, dar și noi toți ceilalți membri ai com- comisiei, vom continua să lucrăm în acest sens, să ne continuăm activitatea pentru că avem nevoie de uh, foarte mult sprijin pentru a reuși ceea ce ne-am dorit. Și totul trebuie să fie consfințit în uh, tratat. Mulțumim, Gărg Sărzitski. Chairman. And, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, foarte de acord uh, cu evaluarea acestui raport care extinde foarte mult și aduce în prim plan noțiunea pilonului social. Uh, pentru că atunci când vorbim despre pilonul social, ne îndepărtăm foarte mult de perspectiva comisiei din prezent. Mergem mult mai departe. Domnule președinte, ați spus că în ultimul, ultimii ani nu au fost prietenoși nici cu mediul de afaceri, nici cu lucrătorii. Așa cum arată um, explicațiile la text, ele au fost, uh, ei au fost totuși foarte prietenoși cu bancherii, pentru că trilioane din banii contribuabililor au fost folosiți uh, pentru acest sector în perioada 2008-2014 și acum avem un decalaj major de investiții și toate aceste măsuri de austeritate care lovesc în primul rând cheltuielile sociale. Ați vorbit uh, despre ceea ce s-a vorbit și la G20 neoficial și spunea și doamna, uh, spunea și doamna Lagarde. Nu e vorba doar de reechilibrare, ci de o transformare de paradigmă. Și această transformare de paradigmă în analiza finală ar trebui să ne ducă nu doar la o uniune economică și monetară, ci și la una socială. Evident, după cum s-a mai spus, faptul de a fi mai competitiv și de a genera creștere merge mână în mână cu a fi mai social și a construi un parteneriat social care să genereze o creștere reală, o creștere durabilă. Prin urmare, am trei întrebări. Veniți cu propuneri pentru schimbarea corespunzătoare în semestrul european și cum vedeți punerea în aplicare a ceea ce am spus. Acestea au fost cele două întrebări, de fapt. Mulțumesc, Elisabeth Varon-Chantier. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mulțumesc și colegului nostru Rodriguez. Colegii noastre Rodriguez că și-a asumat acest dosar atât de important. Cred că este, cu toții ne aflăm la baza uh, acestui soclu al uh, Europei sociale. De fapt, toți concetățenii noștri europeni își vor redobândi încrederea în Europa doar dacă vom fi capabili să construim acest zid la baza căruia ne aflăm acum, al Europei sociale. Sunt foarte convinsă de acest lucru. M-au, uh, mi-au atras atenția două observații. Prima se referă la decalajul între piața muncii și sistemele de reinserție. Cum puteți explica acest decalaj? Cele 10 uh, meserii care uh, sunt responsabile de cele mai multe recrutări nici nu existau acum 10 ani. Uh, Oare sistemele administrative de reinserție sunt incapabile să meargă cu viteza de evoluție a locurilor de muncă? Care e problema aici? De ce este nevoie pentru ca cetățenii noștri să se integreze pe piața muncii? Și a doua observație pe care ați făcut-o este că trebuie să lucrăm nu doar pe formări, ci pe competențe, pe aptitudini. De mult sunt foarte convinsă de faptul că dacă nu dezvoltăm această idee de competențe și recunoaștere aptitudinilor, inclusiv pe tot parcursul vieții profesionale, dar începând cu formarea inițială, nu o să ajungem la niciodată la un rezultat, fiindcă uh, viteza de creare de locuri de muncă și viteza de evoluție a meserilor nu corespunde nici cum cu formarea. Și cum putem face pentru a schimba formarea, pentru a schimba modelul de formare, astfel încât să trecem la ceva mult mai operațional pentru toți angajații? Mulțumesc! Mulțumim, Elmar Brock. Vă mulțumesc foarte mult. Consider că această dezbatere cu privire la propunerea domnului Juncker ne dă posibilitatea de a discuta um, toate um, argumentele um, greșite pe, folosite până acum și de a trece peste ele, pentru că s-a vorbit foarte mult uh, despre divergența fiscală și cred că problemele fiscale în general nu au de a face cu uh, politica socială. Cred că ar trebui să nu gândim că politica socială și economia se bat cap în cap și acest lucru este foarte important, pentru că politica socială um, are sens doar atunci când este legată de celelalte uh, elemente ale vieții în societate. De exemplu, și pacea socială este o precondiție pentru creștere și nu toți înțeleg acest lucru. Mi se pare o greșeală și din acest motiv consider că este important să vedem ce facem și cu tratatul. Cred că tratatul nu se poate schimba în următorii opt ani pentru că se planifică foarte greu uh, acest gen de schimbare. Cred că este un vis Deci nu cred că ar trebui să ne bazăm pe această schimbare a tratatului. Trebuie să gândim că ar trebui schimbat tratatul într-adevăr, dar uneori am impresia că acest gen de speranță uh, că vom reuși să schimbăm un tratat uh, nu ne ajută cu nimic în practică, este doar un alibi pe care ne-l găsim, așa că ar fi mai bine să ne concentrăm uh, asupra activității noastre și conform contractului, eh, tratatului de la Lisabona, problema socială este transversală ca și problema mediului, de exemplu, și atunci acest concept de transversal ar trebui să fie folosit eh, cât mai mult. Trebuie să ne gândim dacă ne folosim de acest lucru în comisie, în Parlament, prin legislație, pentru că am putea să arătăm că în tratat eh, suntem obligați să tratăm acest lucru din punct de vedere transversal, deci avem practic niște obligații. Vă mulțumesc. Mulțumim. Lambros Fontulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Γιούγκερ Πυλώνουλ drepturilor sociale anunțat de domnul είστε este o simplă listă de dorințe care este la mii de ani lumină de realitate. Avem deja politici ale Uniunii Europene și politicile acestea sunt chiar cele care conduc la inegalitate și sărăcie. Europa este un continent în îmbătrânire. Cu toate astea, nu facem nimic pentru a-i ajuta familiile, pentru a oferi oamenilor stimulente ca să facă copii. Singura soluție pe care am găsit-o este să venim să aducem migranți ca forță de muncă ieftină pentru industria europeană. Companiile, întreprinderile au astfel ocazia să exploateze oamenii și asta mm, va face ca să nu se mai plătească, să nu se plătească prin acest tip de exploatare a forței de muncă contribuțiile sociale, ceea ce va duce la ruinarea sistemelor sociale. Dacă Uniunea Europeană va continua să își sufoce țările în felul acesta, la un moment dat lumea nu o să mai fie de acord. João Pimenta Lopez. Obrigado, Presidente. Mulțumesc foarte mult. Și eu am rezerve serioase în legătură cu acest pilon social prezentat ca fiind o soluție magică la criza economică actuală. Se vorbește despre integrarea socială, despre semestrul european, despre măsuri care trebuie puse în aplicare în toate țările Uniunii Europene. Măsurile acestea însă nu vor soluționa, problem, soluționa problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană, vor compromite însă suveranitatea națională și vor lucra în interesul marii finanțe. În ceea ce privește actuala criză, pilonul acesta nu face altceva decât să arate că încercarea cosmetică a instituțiilor Uniunii Europene de a acoperi problemele nu are cum să le rezolve. Vorbim însă despre uh, coeziune socială, despre siguranță, însă trebuie să ne, punem, să ne concentrăm asupra obiectivelor reale. Nu putem reconcilia obiectivele unei Uniuni Europene capitaliste cu o Uniune Europeană a drepturilor sociale. Obiectivul nostru nu este doar acela, nu trebuie să fie doar acela de a reduce deficitul. Acesta a creat probleme drepturilor sociale și nu a protejat drepturile sociale ale lucrătorilor. În Portugalia, de exemplu, atunci când a crescut salariul minim la 535 de euro pe lună, Lucrul acesta nu a rezolvat problema. În alte țări, ca și în Portugalia, s-au impus sancțiuni atunci când uh, statele membre, când guvernele au refuzat să pună în aplicare soluțiile găsite la nivel european. Eu mă tem că această propunere nu va duce decât la exploatarea lucrătorilor. Ultima luare de cuvânt, Martin Lockegaard. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnului Sunt de asemenea, pentru prezentarea foarte interesantă. Cred că majoritatea dintre noi suntem de acord cu domnul Juncker. Avem nevoie de o Europa mai socială. Întrebarea este cum să obținem o Europa mai socială. Și dacă mergem mai departe cu această întrebare, este, putem să ne întrebăm și dacă este același lucru cu o uniune socială. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Eu o să-mi cer scuze, schimb uh, limba în care voi vorbi, fiindcă sunt de acord cu colegii. Avem nevoie de un public cât mai larg la această discuție atât de interesantă, așa că trec la daneză. mi sagt, Mr. Larson. via, sorry? Ok. Yeah, som sagt, Mr. Um... După cum am spus, domnule Larsen, aș dori să vă adresez o întrebare vis-a-vis -vis de prezentarea dumneavoastră, fiindcă m-a uimit faptul că dacă analizăm uh, repartițiile reale în ceea ce privește întreprinderile, vedem că se subliniază faptul că se va analiza uh, flexibilitatea, suplețea, flexicuritatea și nu am vorbit despre modificarea tratatelor, ceea ce mi se pare rezonabil. Însă, pe noi nu ne interesează neapărat asta. Dacă analizăm lucrurile din această perspectivă, cred că putem să-l întrebăm pe domnul Larson dacă ne poate confirma că nu este vorba de o propunere care să conțină o modificare a tratatelor. Vreau să mă asigur că nu e vorba despre asta. S-au lansat multe avertismente în ceea ce privește flexicuritatea, dar avem uh, o piață a muncii mai uh, flexibilă în Danemarca, cu un, uh, o rată a șomajului de 4,2%, ceea ce confirmă că cu cât o piață a muncii este mai flexibilă, cu atât există mai multe locuri de muncă. Poate să ne confirme Comisia această perspectivă asupra lucrurilor? Mulțumesc! Iată că au existat totuși mai multe întrebări adresate lui Alan Larson. V-aș mai acorda patru minute, după care Maria Joao va avea un minut ca să conchidă. Am întârziat deja un pic cu programul, mulțumesc! Mulțumesc, cred că pot să fiu succint ca să-i las mai multe minute Mariei. V-am ascultat observațiile, comentariile. Mi se par că sunt foarte relevante, interesante totodată și foarte asemănătoare cu uh, cele din cadrul dezbaterilor în, cu statele membre. O să le includ în raportul pe care îl trimit uh, cabinetelor și în discuțiile de acolo. O să abordez o singură chestiune specifică și asta fiindcă nu pot să răspund eu la toate întrebările. Răspunsurile o să vină după consultări nu eu care stau aici trebuie să vă dau răspunsurile, ci trebuie să mergem pe calea politică. O să le iau doar cu mine, să le transmit mai departe. Însă, în ceea ce privește propunerile specifice, întrebarea legată de propunerile specifice, răspunsul este da, acesta este scopul. Acesta nu este un document de-a gata, este o ordine de zi pentru discuții și o să o umplem cu conținut în funcție de ce spuneți dumneavoastră și de ce spun statele membre. Așadar, răspunsul la această întrebare este da. Exact cum se va întâmpla asta, asta o să vedem la începutul anului viitor, când se vor trage concluziile. Prin urmare, cred că eu am încheiat și o să-i acord restul timpului ce mi-a rămas Mariei. Iată ce profesionist și ce gentleman. Maria Joao. Thank you very much. Uh... Mulțumesc frumos, domnule președinte. Cred că e promițător faptul că am avut o dezbatere atât de amplă în care s-au implicat mulți membri ai comisiei noastre și domnul uh, Alan Larson, pe care îl cunosc foarte bine. Vă sunt foarte recunoscătoare că ați venit aici în această calitate de consilier al domnului președinte Juncker. Să vă spun, eu presupun că Parlamentul, ca instituție europeană, ar trebui să-și organizeze munca cu un calendar corect pentru a prezenta raportul înainte ca colegiul să își pregătească propria propunere. Calendarul deocamdată este bun pentru acest scop. Putem beneficia de consultările publice care au loc și sunt de acord că trebuie să deschidem Parlamentul European pentru a asculta ce au de spus cetățenii și societatea. Dacă ne prezentăm raportul în ianuarie, este foarte bine pentru calendarul Comisiei. Al doilea punct se referă la răspunsurile actualizate la noile provocări. Într-adevăr, trebuie să organizăm mult mai bine includerea tinerilor și a femeilor în piața muncii. Acestea sunt două chestiuni unde trebuie să aprofundăm implicarea. În al doilea rând, implicațiile revoluției digitale. Ele vor deschide oportunități, dar trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate. Și un observ- o observație finală în ceea ce privește mijloacele. Pentru a avea un raport credibil, trebuie să fim concre- concreți în ceea ce privește obiectivele, măsurile și mijloacele de punere în aplicare, iar mijloacele sunt legislative, dar ele țin și de guvernanță Trebuie să avem o coordonare mai bună între politicile economice și sociale și, în al treilea rând, mai e vorba și de mijloacele financiare. Pentru că dacă ne gândim la investiții sociale enorme, trebuie să le transformăm în instrumente concrete. Prin urmare, trebuie să fim cât se poate de îndrăzneți și apoi să încurajăm Comisia, prin raportul pe care îl vom elabora, să răspundă cerințelor noastre. Mulțumesc frumos! Dank, Maria. Mulțumim, Maria! Dați-mi voie să fac o observație de final. De multe ori, deși discuția a fost animată, m-am reținut, nu am vrut să vorbesc Uh, totuși aș vrea să spun câte ceva despre faptul că e nevoie să se modifice tratatele. Din păcate și eu sunt de acord în sensul că nu avem situația politică, nici timpul necesar pentru a transpune această dorință în realitate Totuși vreau să subliniez că ar fi nevoie să menținem discuția și presiunea pe care o exercităm ca acest tratat să fie modificat, deoarece lipsește această dimensiune socială în toate tratatele europene ca un defect genetic. Însă soluția nu este o modificare simplă a tratatelor, pentru că mai există și alte soluții mai ușoare și anume propuneri legislative foarte concrete care să vină din partea Comisiei Europene. Și aș vrea să subliniez ceea ce am spus deja într-o altă dezbatere. Nu este nevoie să creăm prea multă flexibilitate în domeniul social, pentru că cetățenii nu vor aprecia acest lucru, ci banii, banii îl vor lua în nume rău. De aceea trebuie să demonstrăm faptul că o Europa socială trebuie să fie sprijinită în aceste condiții. Și încă o observație scurtă. Transmiteți, vă rog, cele mai bune salutări din partea noastră domnului Juncker și iată că am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumim! So. Yes, friends, then we proceed to... Dragi prieteni, haideți să trecem atunci la punctul 8 de pe ordinea de zi, care se referă la nevoia pentru o strategie europeană pentru a pune capăt și a preveni decalajul de pensii între bărbați și femei. Dau cuvântul raportoarei, doamna Consales Penias. Două minute pentru prezentarea introductivă. Gracias. Eh, Mulțumesc frumos! Îmi pare rău, eu cred că aveam, credeam că am 5 minute, pe 5 mă bazam pentru prezentarea proiectului de aviz. Lumea o să înceapă voturile, de aceea trebuie să terminăm la timp și aveți doar două minute la dispoziție. Bine, voi încerca să fac o prezentare mai scurtă. Voiam să vă prezint proiectul de aviz privind uh, nevoia de o strategie europeană de eliminare și prevenire a decalajului de pensii între bărbați și femei. Acest proiect are 10 puncte, cu alte cuvinte, 3 elemente cheie, 10 elemente cheie care tratează problema uh, decalajului de pensii între bărbați și femei. Asta se referă la cantitate și la durata de în care uh, aceste persoane se pot bucura de drepturile de pensii. Mai întâi, toată lumea are dreptul la o pensie decentă, pensie publică decentă. Uh, toată lumea trebuie să aibă acces egal la ea și trebuie să ne asigurăm că acest drept este respectat. Și nu așa se întâmplă la momentul de față în Uniunea Europeană. Asigurările sociale sunt un drept esențial recunoscut de tratate cheie privind drepturile omului, atât internațional cât și în Uniunea Europeană și totodată de Constituțiile uh, a multe state membre. Cu alte cuvinte, ar trebui să existe pensii publice decente pentru toată lumea, fără nicio discriminare și în cadrul schemei universale a pensiilor să fie corecte, obligatorii, bazate pe solidaritate, de natură redistributivă și durabile. De aceea este răspunderea noastră să tratăm problemele care apar aici și am venit cu o serie de măsuri, cum ar fi o pensie minimă garantată pentru persoanele peste 65 de ani. Vrem să stimulăm uh, sistemele de pensii pe baza impozitării progresive. Credem de asemenea că pensiile trebuie să fie independente de starea civilă a unei persoane. Vrem să ne asigurăm că cei care se ocupă de alte persoane, care au în îngrijire alte persoane, nu simt impactul acestei îngrijiri atunci când ajung la pensie. Uh, mai vorbim și de uh, munca cu normă întreagă sau parțială și așa mai departe. Decalajul de pensii între bărbați și femei vine din discriminarea actuală în, uh, la plata serviciilor și la, din uh, timpul pe care femeile îl acordă îngrijirii altor persoane. De aceea trebuie să asigurăm participarea femeii la piața muncii, să îmbunătățim calitatea infrastructurii gratuite pentru îngrijirea copiilor și a persoanelor vârstnice. Credem într-un salariu minim care să reprezinte 60% din salariul mediu și să recunoaștem totodată că măsurile de austeritate și întreaga problemă a normelor de durabilitate financiară au avut un impact asupra pensiilor, în special uh, în ceea ce privește femeile. Vă mulțumesc frumos pentru ocazie. Sper că vom avea ocazia să lucrăm împreună pe acest proiect de aviz și aștept cu nerăbdare observațiile dumneavoastră. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Rajlovici, nu știu dacă este aici, vorbește cineva din partea PP. Doamna Sander, aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. În absența doamnei Kozlovska-Rajevici, voi citi observațiile pe care le-a făcut ea. Decalajul de pensii între bărbați și femei indică inegalitatea în general, fiindcă reflectă dezavantajele cumulative cu care se confruntă femeile de pe piața muncii pe tot parcursul vieții lor. Decalajul de pensii dintre bărbați și femei nu se poate explica întru totul prin discriminarea directă și sistemele de pensii, ci uh, își găsește rădăcinile în poziția inegală dintre bărbați și femei în uh, piața muncii, caracterizată de trei factori. În primul rând, uh, participarea mai redusă la piața muncii. În al doilea rând, atunci când femeile lucrează, ele lucrează mai puțin și au un program mai scurt și, în al treilea rând, în medie, femeile primesc salarii mai mici. Din aceste motive, soluția cea mai eficientă pe termen lung pentru reducerea diferenței de pensii între bărbați și femei este asigurarea unor poziții egale pentru femei pe piața muncii prin politici care să reconcilieze viața familială cu cea profesională. Această poziție se va reflecta în amendamentele depuse de Raportorul nostru din umbră, uh, doamna Kozlovska, reprezentant PPE, va depune și amendamente care să acopere respectarea principiului subsidiarității. Este important ca avizul să fie coerent cu competențele Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you, uh, madame. Mulțumesc, doamna Steinruck, din partea socialiștilor, un minut și jumătate. Can heute leider nicht hier sein. Din, părate, din păcate, um, reprezentantul nostru nu este prezent, dar am să vorbesc în numele lui. Vă mulțumim pentru această prezentare și noi, socialiștii, vrem să mai spunem câteva lucruri, avem câteva completări importante. Și nouă ni se pare important să se discute despre Uh, pensia publică, dar mai este vorba și despre cel de-al doilea pilon al uh, uh, pensiilor și anume cel care ține de companii. Asta pentru că acesta ține de rezultatele um, negocierii contractelor de muncă colective. Pilonul al treilea, uh, și anume pensiile private, nu trebuie în niciun caz să reprezinte o alternativă pentru pensia de stat, deoarece uh, pensia privată reprezintă o alternativă doar pentru cei care chiar au bani, așa că în cazul unor uh, reforme în sistemul de pensii, toate statele membre trebuie să țină cont de faptul că trebuie să existe pensia de stat. Avem nevoie de transparență în sistemul de uh, salarizare, dar și în sistemul de pensii. Mulțumesc! Pentru ECR, Riana Sitanska. Discuția o dôchodkovom zabezpečení na pôde Európy. Mulțumesc frumos! Este mai întâi important să subliniem faptul că Uniunea Europeană are drepturi foarte limitate în acest sens. Este, de fapt, un forum pentru schimb de idei și experiențe. Prin urmare, cred că trebuie să fim foarte atenți, chiar și în cazul propunerilor bine intenționate și să respectăm diferențele dintre statele membre. Totodată, trebuie să spunem că știm că există foarte multe necunoscute Chiar dacă diferența de plată între bărbați și femei se îmbunătățește în multe state membre, din păcate, implicațiile nu sunt uh, clare în ceea ce privește pensiile. Diferențele de pensii vin din mai mulți uh, factori și este foarte greu să îi măsurăm uh, E vorba și de lipsa de date de calitate pentru a măsura acest fenomen. De aceea cred că este foarte util și ar putea să fie aceasta valoarea adăugată a Uniunii Europene să ne concentrăm pe o mai mare presiune pentru ca deciziile pe care le luăm să fie mai bune și mai informate. Apoi, trebuie să avem grijă de femeile care îngrijesc copiii și persoanele dependente și care la uh, vârsta uh, bătrâneții devin foarte vulnerabile fiindcă această perioadă de neîngrijire se reflectă uh, foarte rău în sistemul de pensii. Aici trebuie să presăm statele membre să compenseze aceste decalaje față de cariera activă pentru a nu exista discriminări. Mulțumesc! Mulțumim, iată că ai putut să vorbim, uh, vorbești doar 1 uh, minut 30, uh, mai facem asta și pe viitor. Iana Tom, nu este prezent? Deci nimeni nu vorbește pentru verzi, Terry Reinke. Laura Agea pentru EFTD. Vă rog, în numele verzilor există cineva, vă rog. Like to speak on behalf of... Da, aș vrea să vorbesc eu în numele uh, colegei mele, Terry Reinke, raportor din umbre, a putut astăzi să fie aici. Vrem să o felicităm pe doamna raportor. Suntem de acord cu multe dintre sugestiile sale și apreciem foarte mult faptul că a adus o serie de propuneri concrete. Am dorit să subliniem că venitul femeilor la pensie este una dintre principalele cauze de sărăcie în rândul vârstnicilor și de aceea am dorit să depunem amendamente uh, pentru, care să vină cu propuneri concrete în acest sens. De exemplu, am vrea să solicităm Comisiei Europene să elaboreze standarde europene pentru sistemul de creditare al sistemelor de pensii. Credem, de asemenea, că statele membre trebuie să facă tot ce pot pentru a oferi instrumente legale care să asigure drepturile de pensie în caz de divorț sau separare. Acestea ar fi amendamentele pe care am dorit să le depunem noi pentru acest aviz. Mulțumesc! Mulțumim! EFDD, Laura Agea nu este prezentă, iar pentru ENF avem Joel, Mellan. Domnule Martin. Merci, uh, président. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect foarte amplu și e dificil să nu fi de acord cu doamna raportor. Propunerile sale au sens, însă E o mare problemă. Cine va plăti? Unde o să găsiți banii? Ni se tot explică deja în o grămadă de state membre, inclusiv în Franța, că e sfârșitul uh, pensiei uh, prin redistribuție. Ni se tot explică că singurele soluții sunt fie prelungirea duratei de viață, uh, pensionarea la 65 sau de ce nu 70 de ani, pentru că se pare Viața devine tot mai lungă, deși ultimele statistici arată în Franța că de un an încoace situația e chiar contrară. Și o a doua soluție se referă la reducerea pensiilor plătite. Într-adevăr, tot ceea ce spuneți voi aici e foarte bun, dar mai spuneți totodată, cred, că subiectul e foarte dificil de tratat, fiindcă există disparități semnificative între statele membre, există statele membre unde de-abia ce încep să se plătească pensiile și există și disparitățile vis-a-vis -vis de femei datorate unor parcursuri profesionale total diferite și precarizării tot mai mari a muncii femeilor. Și deja lăudăm meritele pensionării în capitalizare. Deci, da, aveți dreptate, sunt de acord, dar cum, cu ce bani și cine va plăti? Mulțumesc, domnule președinte, sunteți foarte drăguți folgt Anne Acum Arne Gherike, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, este necesar să avem o strategie la nivel european pentru a evita acest decalaj la nivelul pensiei între sexe, chiar dacă până la urmă statele membre vor fi cele care vor pune în aplicare uh, această soluție, dar uh, trebuie să ne asigurăm că folosim fapte reale la baza uh, soluțiilor noastre. Adică unde apare problema decalajului? Apare atunci când femeile fac un copil și uh, nu mai pot să lucreze atât de mult. Deci, practic, trebuie să ne asigurăm că trebuie să aducem mamele din nou pe piața muncii, dar le-am întrebat dacă vor le-am întrebat dacă vor să facă acest pagat zilnic între uh, muncă și copil. Cine vorbește despre decalajul dintre uh, pensiile bărbaților și femeilor, trebuie să vorbească și cu mamele, și să vor, pentru că vorbește și despre ele. Deci ar trebui să uh, includem în sistemul de pensii și faptul că femeile cresc copii. Ar trebui să existe astfel un sistem de plată pentru creșterea copiilor, pentru că asta înseamnă solidaritate. Este vorba despre un um, uh, venit pentru uh, plata uh, faptului că femeile cresc copii și acest lucru ar trebui să țină, de uh, acest lucru ar trebui să țină cont și în sistemul de pensii. Acest lucru ar ajuta mai mult decât orice dezbatere. Mulțumim, Jerome Lenalți. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Este într-adevăr o problemă foarte importantă aceea a decalajului uh, de pensii între bărbați și femei, dar trebuie să ne știm și care este locul nostru ca și Parlament European. Pensiile sunt, țin de competența națională și dacă vă uitați la peisajul european al pensiilor, o să vedeți că este de o diversitate excepțională. În țara mea, uh, țările de jos, uh, avem o mulțime de um, pensii private, ceea ce nu se întâmplă în alte țări. Ideea că am putea avea o soluție universală la nivel european pentru probleme care se pare că nu sunt tratate la nivel național, mă uit la ce am tot auzit aici vis-a-vis de pensiile publice minime, creșterea salariilor minime, introducerea de credite uh, Uh, de pensii, ani minim de contribuție, toate acestea sunt chestiuni care pur și simplu nu țin de competențele acestui Parlament. Cred așadar că este foarte interesantă această discuție dar ea trebuie să aibă loc între statele membre, să învețe uh, unele de la altele, dar uh, ca noi să venim cu o propunere într-un domeniu unde nu avem nicio competență, mi se pare că nu ne folosim timpul așa cum ar trebui. Mulțumesc! Dankeschön. Vă mulțumim. În final, colegului Narsă vreau să-i atrag atenția asupra faptului că și în timpul ultimului mandat uh, ne-am ocupat cu acest lucru, nu din inițiativa noastră, uh, dar oricum ne-am ocupat cu uh, cărți albe, cărți verzi, cu privire la prelungirea perioadei de lucru, etc deși acest Parlament are o competență foarte redusă în ceea ce privește pensiile, nu se poate să declinăm complet această competență uh, pentru că pur și simplu nu ne convine direcția. Până acum Comisia a discutat foarte mult despre acest lucru la nivel european și poate că ar trebui și noi să ne exprimăm părerea în cele ce urmează. Să trecem la următorul punct este vorba despre raportul de implementare cu privire la Erasmus+. Raportorul nostru este Emilian Pavel. Aveți cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să-mi fie suficient. Mai întâi aș dori să spun că mă bucur să fiu raportor la acest aviz, deoarece Erasmus Plus este un uh, program care a devenit parte din viața atât de multor europeni. Acestea fiind spuse, trebuie să ne asigurăm că acest program este implementat eficient pentru a ne asigura că își îndeplinește tot potențialul. După cum știți, acest uh, raport la care lucrăm împreună cu încă o comisie o să fie finalizat înainte de revizuire la jumătatea perioadei. O problemă este uh, secvența între uh, rapoartelor, însă trebuie să adresăm uh, problemele care trebuie rectificate imediat, sublinind totodată problemele pe care le găsim. La începutul lui septembrie, am invitat uh, Comisia Europeană și mai mulți factori interesați importanți și ne-am pus cu toții de acord asupra faptului că Erasmus Plus merge în direcția bună, însă sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Trecând acum la aviz, am menționat câteva priorități Dat fiind faptul că a trebuit să fiu limitat la 2500 de caractere, o să modific și eu uh, propunerea. Am subliniat mai întâi faptul că învățământul profesional și tehnic trebuie consolidat de programul Erasmus+. Am mai spus apoi că acest program uh, vrea să îmbunătățească uh, capacitatea de a răspunde la nevoile pieței muncii. Am mai solicitat totodată implicarea activă în elaborarea și designul acestui program și, în ultimul rând, am spus că trebuie să luptăm pentru pentru un sistem de transfer și recunoaștere a creditelor. În uh, profunzime, mergând acum, amendamentele noastre vor aborda o serie de probleme pe care le-am uh, identificat în implementarea Erasmus+. Plus. Mă voi asigura că se acordă sprijinul necesar în special persoanelor din uh, zone izolate și nu doar, pentru a asigura consecvența cu realitatea. De asemenea, trebuie să garantăm și să monitorizăm implementarea armonioasă cu respectarea tuturor standardelor. Sprijinul nostru este esențial pentru experiența uh, în cadrul Erasmus Plus și trebuie să includem totodată uh, sesiuni de comunicare transculturală. Cred de asemenea că implementarea altor instrumente, cum ar fi Mobility 2 și PALE, Uh, este esențială și promovează totodată colaborarea transfrontalieră și partajarea celor mai bune practici. Nu în ultimul rând, uh, încurajez uh, educația între egali și nu doar. Sper că am respectat timpul. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Tom van den Candelare. Mulțumesc! Mai întâi mulțumesc raportorului pentru acest proiect de text vis-a-vis -vis de Erasmus+. Plus. Cealaltă comisie, Comisia CULT, a tot discutat pe marginea acestui text și este important să-i acordăm creditul pe care îl merită. Eu, în 2005, am fost unul dintre studenții programului Erasmus și, din experiență proprie, și pe baza întâlnirii cu factorii interesați, chiar azi dimineața am fost la o universitate care cooperează în cadrul noului program Erasmus Plus și una dintre principalele lor îngrijorări s-a referit la păstarea calității. Studentul trebuie să beneficieze de cursuri de calitate, indiferent de universitatea la care merge. Experiența Erasmus Plus va trebui să ofere exact aceleași oportunități pe piața muncii. Un alt punct, și acesta este un amendament, se referă la validarea și recunoașterea competențelor câștigate de acești stagiari și studenți prin experiențele Erasmus+. Ei trebuie să poată folosi aceste experiențe pe piața muncii, să folosească aceste valori și să le facă vizibile pentru orice viitor angajator. Mulțumesc! Mulțumim! Helga Stevens pentru ECR, dar nu este prezentă, așa că Renate Weber din partea ALDE. Da? Nu este prezentă. Atunci, Tania González Penas. Mulțumesc frumos! voiam să mulțumesc raportorului pentru eforturile sale și pentru abordarea constructivă și deschisă. Sunt de acord cu perspectiva lui asupra lucrurilor și cred că principalele două provocări ar fi reducerea disparităților dintre solicitanți și statele membre și oferirea de mai multe informații pentru aceștia. Însă, mă tem că Erasmus Plus va deveni o cale de a crea locuri de muncă precare pentru tineri. Societatea civilă spune că are probleme în ceea ce privește accesul la informații, mai ales vis-a-vis -vis de uh, învățământul tehnic și stagiile și asta se agravează în cadrul persoanelor cu dizabilități. În uh, la noi în țară doar 13 din cei 20.000 de studenți cu dizabilități au reușit să se uh, înscrie în acest program. Ar fi foarte bine să extindem acest program și prin el să reducem șomajul în rândul tinerilor. Însă trebuie să fim atenți, să ne asigurăm că stagiile și companiile nu devin o metodă de înlocuire a lucrătorilor cu drepturi cu a unora care nu au drepturi. Toni Negri, un uh, filozof italian, spunea că programul Erasmus a făcut mai mult pentru integrare și coeziune în Europa decât orice alt program. Cred că este o adevărată moștenire pentru cetățenii europeni. Este un mod prin care oamenii se reunesc, vin la oaltă și se întărește principiul fraternității în Europa. Trebuie să întărim acest program pentru a reduce disparitățile și a avea un acces mai uh, universal. Mulțumesc! Mulțumim! Karima Deli nu este. Laura Agea de asemenea absentă. Joel Melan. Presupun că domnul Dominic Martin vrea să ia cuvântul numele ei domnule președinte. Acest proiect de aviz se înscrie, vedeți foarte bine, în obiectivul unionist de creștere a mobilității cetățenilor încă din etapa de formare. Această mobilitate ar trebui, după ei, să se adreseze atât tinerilor cât și adulților, și asta la toate nivelurile de formare. Această mobilitate ar permite astfel anticiparea mobilității viitoare în scopul de a permite șomerilor să meargă să-și caute de lucru în alte regiuni europene, care ar fi în deficit de mână de lucru. Să ne arăta și nouă aceste regiuni, oricum. Din păcate, raportorul insistă pe nevoia integrării nevoia integrării migranților. Iată, întâmplător. În programul Erasmus Plus, îndepărtând acest program și mai mult de obiectivul său inițial. Pe scurt, în această instituție, totul pentru toată lumea. Mulțumesc, doamne președinte. So, weitere Wortmeldungen. Văd că nu mai am pe altcineva pentru luare de cuvânt pe listă. Dar, după cum a și spus, Helga Stevens a venit un pic mai târziu și acum va vorbi în numele ECR. Mulțumesc, dragi colegi dori să mulțumesc raportorului și să-l felicit. Este un proiect de aviz foarte bun. Pe această bază, cred că vom avea un rezultat final foarte bun și eu voi coopera cât se poate de mult. Câteva elemente foarte importante, dacă îmi permiteți. Sunt cu totul de acord cu raportorul Erasmus Plus poate avea un impact pozitiv asupra pieței muncii. El aduce oamenii la oaltă și le oferă competențe foarte specifice pentru piața muncii. Dacă ai ales programul Erasmus Plus, ești mai competent și poți să-ți găsești mai ușor un loc de muncă. Asta ne arată cifrele. Investitorii spun că Erasmus Plus este o investiție, evident, în locuri de muncă. M-am bucurat să văd aici că vă doriți o mai bună cooperare între educație și piața muncii. Mi se pare un element esențial. Dacă educația nu se îndreaptă înspre piața muncii, atunci consecințele vor fi dezastruoase pentru concurență. Și, în plus, trebuie să uh, subliniem ideea de educație, de formare punte. Educația, formarea trebuie să uh, facă pe toată lumea să profite la maxim de studiile sale și să-i ofere cât mai multe uh, oportunități. Câteva sugestii. La momentul de față există obiective cantita- cantitative în cadrul Erasmus+. Plus, Dar cred că ar trebui să punem și um, obiective calitative, nu doar numărul de studenți care vor să participe la Erasmus. Plus. Și în al doilea rând, Cred că trebuie de asemenea să ne concentrăm pe accesibilitate în cadrul programului Erasmus+. La momentul de față, e doar uh, la, uh, la un nivel superficial această accesibilitate. Există mai multe probleme, de pildă, povară administrativă foarte mare. Oamenii trebuie să-și plătească propriul interpret, de exemplu, și termin acum. Nu cred că e bine să ne concentrăm pe anumite persoane, să le zic cetățeni vulnerabili. Programul nu vorbește despre persoane cu dizabilități, dar apreciez foarte mult textul în afară de aceste sugestii și aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorul. Mulțumesc! So, Dankeschön. Vă mulțumim! Am făcut bine semnul că trebuie să vă opriți? Bun, bun. Bun, termenul limită pentru amendamente este 29 septembrie, la prânz. Pe 8-11 luăm decizia în Comisia EMPL. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere și s-ar părea că avem dreptul la o pauză, deoarece am promis că începem la 17.45 votarea electronică. Fumătorii o să mulțumească pentru această pauză și eu mă bucur de ea. Și vă rog să, vă ier- să mă iertați dacă v-am, nu v-am lăsat să vorbiți atât de mult și acum avem pauză, dar nu am putut să-mi dau seama dinainte. Începem așadar la șase fără un sfert.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

Doamnelor și domnilor, haideți să pornim cu votul electronic, punctul 10 de pe ordinea de zi. Cererile de mobilizare EGF. În primul rând avem Microsoft, cazul Microsoft din Finlanda. Haideți să votăm electronic. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Să trecem acum la cazul EGF Ericsson din Suedia. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Vă mulțumim. Punctul 11 de pe ordinea de zi. Oportunități noi pentru micile afaceri din domeniul transporturilor inclusiv modele colaborative de afaceri. Compromisul C. Mulțumesc. Cine împotrivă? Se adoptă. Compromisul N. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul D. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. Compromisul E pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Par paragraful 1A 9. 24. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul F. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. G. Compromisul G pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 2. Nou. Amendamentul 28 pentru? Împotrivă. Abțineri.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 Atunci, alineatul 4B9, amendamentul 64, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 89, vă rog. Au votat toți? Am închis votul? Și se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi am ajuns la amendamentul 3, partea 1, pentru,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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul electronic pentru tot documentul. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. 46 la 35, 9 abțineri, 35 la 2, 9 abțineri, așadar felicitări uh, raportorului. atunci trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, semestrul european pentru coordonarea politicilor în domeniul economic, punerea în aplicare a priorităților pe 2016, compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul GA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25, vot pe părți, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 28, vot electronic, am deschis votul. Au votat toți? Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri. Și aici trebuie să votăm. Am deschis votul, amendamentul 30. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, ado se adoptă. Amendamentul 47, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 47, partea a doua. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. 24 la 24, deci se respinge. Amendamentul 50, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52, tot vot pe părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, Iată că iar uh, nu pot să calculez. Haideți să verificăm. Partea a doua. A votat toată lumea? Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se cere verificare. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul? Se adoptă. Îmi cer scuze. N-am văzut bine azi. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare la 55. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 57. Vot electronic. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Eu cer să verificăm atunci când nu e foarte clar, e mai sigur, ca să nu fim uh, stresați după aceea. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ia uite ce nu aveți încredere în mine. Deci votăm pe 58, am deschis votul. A votat toată lumea? Se respinge. 50, amendamentul 59 și 60 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ce ați cerut să verificăm? M-aș fi mirat. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Vot electronic pe 77. A votat toată lumea? Se adoptă. Am ajuns la 79 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm prin vot electronic. 79, vot electronic. A votat toată lumea? Da. Se adoptă. Amendamentul 81 și amendamentul 82 sunt identice, votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Am ajuns la amendamentul 87, unde avem o completare la compromisul I, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93, vot individual, solicitate socialiști și democrați, cine este de acord cu procedura? Cine își dorește acest vot individual pentru clarificare, vot nominal pentru clarificare, să se ridice în picioare. Deci așa arată un sfert pentru dumneavoastră. Cred că e mai mult. Deci haideți să facem vot electronic. 93, partea 1, am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Trebuie să repetăm votul. Așadar, pe 93, vot nominal, votăm acum. Partea întâi. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Partea întâi. A votat toată lumea? Se adoptă. Partea a doua a amendamentului 93. Se dorește tot vot nominal? Vă rog să vă ridicați încă o dată în picioare. Vă face bine la circulație, nu-i așa? Vă mulțumesc. Și acum facem vot nominal pentru 93. Am deschis votul. A votat toată lumea? Da. Am închis votul. Se respinge. Compromisul de? pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru, împotrivă. Nu prea ridică lumea mâna. Nu se poate să fiți așa de obosiți la ora asta. Haideți să verificăm totuși electronic. Deci votăm pe 95. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic. Pe 97 am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se respinge. Avem din nou o solicitare de vot nominal pentru 98 de la Socialiști și Democrați. S-ar părea că e mai mult de un sfert. Atunci facem vot nominal pentru 98. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. 102, vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 104 avem vot pe părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 104, partea întâi, am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul și se adoptă. Partea a doua de la 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107, iar avem vot pe părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm ca să fim siguri. Au votat toți? Da. Se închide votul și se adoptă. Avem și o a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm și partea a treia. Vot electronic pentru partea a treia din 107. A votat toată lumea? Da. Se respinge. Amendamentul 108. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Și cred că se respinge. Haideți să verificăm. 108. Vot electronic. A votat toată lumea? Da. 22 la 22. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ia uite că nu aveți încredere în mine deloc. Haideți la 110 să verificăm. Îmi cer scuze, spune președintele, 109. Votăm pe 109. A votat toată lumea? Da. Se închide, și, se închide votul și se adoptă. 110 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 a fost uh, retras. Nu, atunci votăm 112 pentru, împotrivă, abțineri. O 112 verificare pentru că dorește o persoană. Am deschis votul, 112. Se respinge. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriv, împotrivă. Haideți să verificăm. La 119 am deschis votul. A votat toată lumea? Da. Am închis votul. Se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm și aici. 121, vot electronic. A votat toată lumea? Da. Am închis votul și se adoptă. Compromisul L pentru cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. 142, vot electronic. A votat toată lumea? Da. Închid votul și se respinge. 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 144. Se cere verificare pentru 143. Verificăm electronic. A votat toată lumea? Da. Am închis votul. Se respinge. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și am ajuns la considerente, amendamentul 1 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și iată că am ajuns la votul pe documentul integral. Am deschis votul. A votat toată lumea? Da. Atunci avem 35 la 12 și documentul se adoptă. Felicitări raportorului. Și iată că am reușit să terminăm pe ziua de azi. Pe 12 octombrie ne mai vedem. De la ora 9 până la prânz. Și apoi avem și, pe, eh, și în a doua parte a zilei până la 6.30, după care avem și pe 13 octombrie dimineața. Vă urez o zi bună în continuare!